Schönen guten Morgen. Ich glaube, wir können anfangen. Bună dimineața, putem să începem. Hotărârile de la reuniunea coordonatorilor de ieri seara au fost transmise și dacă nu există niciun comentariu până astăzi la 12.30, sunt considerate ca adoptate. Trecem acum la pilonul tehnic al pachetului uh, feroviar, recomandare pentru a doua lectură și avem pentru prima dată, uh, avem întâi de discutat, uh, trebuie mai întâi să verificăm de fapt votul, adică să vedem dacă funcționează cartelele. Vă rog să facem un vot de probă, s-a deschis votul. Cred că funcționează, nu? Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul și văd că funcționează. Trecem acum la votul pe interoperabilitate. Ines Alaiala Sender, aveți cuvântul, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. în uh, ideea unei bune colaborări, aș fi vrut, chiar dacă reuniunea coordonatorilor de ieri nu a dus la o decizie pe această temă, dar având în vedere ceea ce au spus doamna Bilbao și grupul meu, aș vrea să mulțumesc în primul rând grupului meu care a susținut amendamentele mele, dar în ideea unei mai bune relații cu Consiliul și în speranța că doamna comisar Bulț își va respecta promisiunea și va veni cu un pachet de securitate în Parlament uh, și că va prezenta măsurile pe care le așteptăm în domeniul fero- pachetului feroviar, aș vrea să-mi retrag amendamentele aici dar uh, toate, repet, în speranța ca um, Consiliul să-și respecte um, angajamentele și promisiunile și speranța ca lucrurile să funcționeze așa cum am uh, discutat. Deci, în acest context îmi retrag amendamentele. Mulțumesc! Mulțumesc. Atunci uh, trecem direct la votul final. Trebuie să fie un vot uh, cu apel nominal și vreau să vă rog să votați acum. S-a deschis votul. Die Abstimmung ist geschlossen. 37, 38. S-a închis votul, 37 pentru, 2 împotrivă și 2 abțineri și se adoptă. Herzlichen Glückwunsch, Frau Bilbao. Felicitări doamnei Bilbao. Bun, următorul punct, siguranța feroviară. S-a deschis votul. și acum s-a închis. Treizeci și șapte pentru, patru împotrivă, două abțineri și astfel uh, se adoptă. Și aici mulțumesc încă o dată raportorului. Sunteți un om liber într-o lume liberă. Acum al treilea punct, Agenția Feroviară, s-a deschis votul. S-a închis. Treizeci și opt pentru, doi împotrivă, două abțineri și deci se adoptă de asemenea. Bun. Trecem la următorul vot acum. Acordul cu Macao. Nu e vot cu apel nominal. Ba da, este. Bine. S-a deschis votul atunci. Dominic. stimmst du mhm. Abstimmung ist geschlossen. Să a votul. 42 pentru, 2 împotrivă și nicio abținere. Ich möchte eine kurze Vorbemerkung zu Punkt 13 machen. Mai vreau să fac o remarcă la punctul 13. Trebuie să verificăm patru um, hotărâri de implementare în uh, cadrul mecanismului Conectarea Europei și în domeniul transport. Măsurile care au fost planificate vorbesc de programele de lucru pe 2016 pentru punerea în aplicare a CEF pe uh, sectorul transportului și contribuția Uniunii Europene la instrumentele de financiare, dar și încercarea de a crea sinergii între transport și energie. Atunci cred că trebuie să aștept, înțeleg, nu? Ok, Zine, jetzt bitte ich aber um Ruhe. Gesine, acum te rog dacă poți să nu mai vorbești. Deci, e vorba de programele de lucru anuale pentru aplicarea CEF în uh, sectorul transportului, contribuția UE la finan instrumentele financiare. și încercarea de a crea sinergii între transport și energie, dar și programul plurianual 2014 până în 2020 pentru susținerea um, financiară a proiectelor. Vreau să subliniez că verificarea proiectelor comisiei sunt pentru noi foarte importante. Mai ales acest regulament uh, este extrem de important pentru TRAN. Este obligația noastră să vedem dacă Comisia își îndeplinește acele competențe pe care noi le-am transferat ca legislator. Newsletterul Tran din numărul 9 a relatat despre aceste hotărâri și am reușit să le citim din acest document și ne bucurăm că acum Comisia a venit pentru a ne explicita acest, această situație și vreau să rog pe Olivier Onili să ne facă acum o prezentare. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit aici să reprezentați Comisia. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această introducere. Mulțumesc și pentru votul foarte puternic pe care l-ați acordat înainte pe cel de-al patrulea pachet feroviar și sper ca și pilonul comercial să urmeze foarte repede. În ceea ce privește mecanismul de corectare a Europei, știți că în 2015 am prevăzut 13 uh, miliarde de euro pentru 263 de acorduri. Care este situația actuală a programului în momentul de față, care stabilește oarecum și contextul modificărilor la cel de-al patrulea program de lucru pe care îl aveți în fața dumneavoastră. Tocmai am încheiat uh, cel uh, cea de-a patra ofertă pe 16 februarie în cadrul mecanismului a Europei. Aici e destul de clar deja că avem o uh, foarte o supralicitare în mod uh, evident. Am avut 7,6 miliarde de euro stabilite pentru această licitație, 1,2 miliarde pentru uh, portofoliul general și 6,5 la um, pachetul coeziune. Considerăm că de ambele părți toată finanțarea existentă va fi folosită, va fi epuizată, ceea ce nu ne permite, bineînțeles, să mai avem o marjă de manevră prea lungă în următorii ani, decât dacă luăm decizii proactive și dacă le prezentăm uh, acum în fața dumneavoastră aceste măsuri pe care le propunem. Situația pentru programele de lucru pe care le aveți în față este următoarea. Avem patru programe de lucru. Unul este un program anual de lucru diferit, oarecum. E vorba de un prim experiment care este posibil în cadrul noii baze legislative, mecanismul conectarea Europei, ceva care a fost foarte important pentru Parlament și uh, este de fapt, încercarea de a sponsoriza sinergii între transport și energie. Acesta este primul program de lucru. Al doilea program de lucru este un program anual de lucru pentru domeniul transportului. Al treilea este un program anual de lucru pentru mecanismul uh, conectarea Europei și instrumentele sale care țin de pei. și un amendament în final al programului multianual pentru a decide despre mai multe activități de susținere. Concret, aceasta va duce la două um, apeluri de propuneri care vor fi deschise în toamna lui 2016. O prim, un prim apel este cel la sinergie între transport și energie, cu un buget total de 40 de milioane și a doua ofertă în domeniul transportului, de 90 de milioane în total, 50 de milioane în uh, cadrul uh, proiectelor uh, de coeziune, care însă nu sunt parte din faimoasa anexă 1, și 40 de milioane în cadrul portofoliului general pentru două priorități care nu au fost incluse în oferta care s-a încheiat adineauri. E vorba de serviciile uh, de um, mărfuri și uh, reducerea zgomotului. Aceste proiecte E vorba de 66 de milioane de euro pentru instrumente inovatoare financiare în cadrul mecanismului conectarea Europei și al patrulea, care este latura multianuală și care acoperă 80 de milioane și este prevăzută pentru a putea să susțină un număr de acțiuni de suport în anumite domenii, cum ar fi cezar, uh, coridoarele de mărfuri și navigarea internă. Ce înseamnă aceste măsuri pentru viitor? Înseamnă că, în total, am avea doar un număr foarte limitat disponibil, cam 3 milioane, miliarde de euro până la sfârșitul perioadei acesteia financiare. 1,6 miliarde în granturi, dar finanțarea care este disponibilă a fost um, așadar um, angajată pentru sfârșitul perioadei și 1,6 miliarde care au fost uh, inițial prevăzute pentru instrumente financiare, adică uh, instrumente financiare legate de mecanismul conectarea Europei. Așadar, analizăm acum diferite oportunități pentru a putea continua să susținem proiecte acum, acum uh, în momentul în care avem o cerere foarte mare am văzut în, această a doua, în acest al doilea apel uh, că există un interes foarte puternic și se, sunt încurajate toate aceste eforturi și de uh, progresul pe care îl facem în totalitatea rețelei TNT, uh, care este de asemenea explicată foarte bine de către coordonatori. Care sunt opțiunile? În primul rând, de anul viitor încolo o să fim uh, în măsură să folosim o parte din fondurile care nu, au, nu ar fi fost folosite de către promotorii de proiect, adică așa numitul use it or lose it. Primele sume vor fi uh, disponibile anul viitor. Apoi uh, considerăm că ar merita totuși să propunem un transfer din fondurile care fuseseră prevăzute pentru instrumente financiare către linia generală bugetară care ne permite oferirea de granturi uh, pentru anumite proiecte. Avem uh, un nou animal, ca să spun așa, care se numește mecanismul EFSI și se poate prevedea o canibalizare între cele două mecanisme financiare existente. Vom încerca și în contextul revizuirii CFM să facem front-loading cu aceste mijloace financiare care fuseseră disponibilizate pentru ultimii ani ai perioadei financiare, pentru ca aceste fonduri să poată fi disponibile chiar de anul uh, viitor încoace. Și în final, având în vedere succesul formidabil al uh, bugetului pentru coeziune care a fost transferat de la coeziune la mecanismul conectarea Europei, o opțiune ar putea să fie să vedem dacă în contextul fondurilor structurale nu am putea să introducem uh, în contextul revizuirii la jumătatea perioadei al uh, cadrului financiar un, trans, un transfer suplimentar uh, de mijloace de finanțare pentru mecanismul conectarea Europei. Aceasta cred că ar face o mare diferență în sensul că am putea să ne gândim la un apel de oferte chiar de anul viitor încoace. Cred că acest apel ar fi foarte interesant și ne gândim la trei priorități pentru apelul de oferte de anul viitor. Primul ar fi uh, prima prioritate ar fi să încercăm să separăm o parte din fonduri care ar intra sub categoria granturi, care ar fi rezervate pentru operațiuni de mix, de amestec, așa zis, deci de mix bugetar, în care un proiect ar deveni eligibil din alt instrument financiar decât din EFSI, de exemplu. Deci, proiectele ar putea să devină chiar mai interesante pentru investitorii privați, de exemplu, în domenii foarte dificile, precum uh, sectorul feroviar, uh, sezar sau altele, căile navigabile fluviale sau altele. Știți, domnule președinte, că am acționat și uitându-ne la anumite legături care lipseau în cadrul uh, întregii rețele. În uh, această comisie, dumneavoastră ați subliniat de multe ori faptul că, pe lângă proiectele foarte ample, ar fi bine să ne concentrăm și pe anumite segmente mai mici, niște mm, să spunem, linkuri care lipsesc, legături și lacune mici care lipsesc și care ar putea să facă o mare diferență în ceea ce privește capacitățile disponibile în domeniul feroviar, de exemplu. A doua prioritate a acestui uh, apel de oferte ar putea să fie, deci, să încercăm să țintim exact aceste verigi lipsă în uh, cadrul uh, proiectelor pe care le avem acum și sperăm să vă putem prezenta în curând aceste proiecte țintite. A treia prioritate va fi inovarea. Inovarea într-un sens foarte larg, unde avem proiecte foarte ample fie că e vorba de proiecte în domeniul um, carburanților, um, traficului sau gestiunea traficului, dar și soluții urbane. Considerăm, deci, că acest segment ar merita o mai bună și atentă considerare pe viitor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru prezentare și pentru faptul că ați venit și acum uh, au cuvântul în primul rând coordonatorii Marcus Piper mai întâi. Ja, vielen Dank, Herr Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim Comisiei pentru această uh, luare de poziție foarte detaliată în legătură cu mecanismul de uh, conectare a Europei. Uh, ne bucură ceea ce am auzit uh, din partea reprezentantului Comisiei. Întotdeauna am fost com, uh, convinși de uh, Uh, facilitatea conectarea Europei și um, uh, faptul că uh, aceste proiecte acum devin eligibile și pentru cofinanțare din instrumente financiare inovatoare este, este îmbucurător. Deci salutăm aceste noutăți. Totuși, rămâne uh, aceeași întrebare la adresa Comisiei vis-a-vis -vis de bugetul anual pentru 2016. Eh, aici eh, Comisia eh, trebuie să adopte o poziție de principiu în negocierile financiare. Întotdeauna am spus că vom păstra marje financiare pentru anumite proiecte și că uh, mecanismul conectare Europei va putea să primească înapoi niște sume pentru a uh, uh, facilita finanțarea altor proiecte. Deci negocierile au fost în sensul în care să putem primi înapoi acei bani care sunt utilizați pentru a-i folosi în cadrul mecanismului conectare Europei. Acum, pentru 2016, însă, Comisia Uh, s-a prezentat la negocieri cu o poziție pe care, sincer, nu o înțelegem și nici nu o putem uh, accepta. Ne bucură mai întâi că au fost uh, redisponibilizate disponibilizate pentru bugetul 2016 150 de milioane de euro pentru mecanismul conectare europei și pentru orizont 2020. Însă Uh, Comisia a mai primit încă 40 de milioane pentru, pentru alte marje și cel puțin 40 de milioane și pentru Erasmus. Și vreau să întreb dacă, la întrebarea adresată Comisiei, dacă, dacă este, nu ar fi bine să uh, dotăm uh, mecanismul de conectare a Europei cu aceste sume în plus. Ni s-a spus, nu, este în principiu în regulă pentru că avem uh, suficiente fonduri. Eu nu înțeleg, um, nu înțeleg de ce a adoptat Comisia această poziție, pentru că, pentru că știm că uh, uh, vis-a-vis -vis de disponibilul de 12 miliarde au fost apeluri, au fost subscrieri de, pentru o valoare de peste 37 de miliarde, deci o subscriere de trei ori mai mare decât disponibilul. Și <clears throat> asta ne-a surprins, uh, totuși, uh, și mai mult m-a surprins că acum uh, mai multe săptămâni am adresat o scrisoare doamnei comisar Bulls pe această temă și n-am primit până acum răspuns. Am, început, am, am încercat să cooptez alți colegi din delegația germană, împreună cu ei am semnat încă o dată aceeași scrisoare pentru doamna comisar Bulls, tot n-am primit un răspuns și acum, în speranța că ne veți răspunde la aceasta a treia întrebare, cotăm, iată, și Comisia Tran. Deci, uh, vrem un pic de transparență în această, acest stil de negociere al uh, Comisiei, pentru că este inacceptabil uh, faptul că nu se pun la dispoziție Uh, mai întâi uh, fonduri suficiente și doi, comisia în același uh, context să susțină că totul este satisfăcător și mulțumitor. De asemenea, ne, ne interesează foarte mult cum consideră comisia că va participa la această cucerire până la urmă a Parlamentului de, de reportare a sumelor mai ales în uh, lumina uh, revizuirii CFM care uh, este încă înaintea noastră. Președintele, în reuniunea coordonatorilor am discutat această scrisoare și ca președinte al comisiei voi avea și eu un cuvânt de spus în această chestiune. Dominic Riche acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult pentru comunicarea din partea comisiei. Vreau să fac câteva comentarii. În primul rând, în uh, realocarea creditelor pentru mecanismul conectarea Europei, cred că reciclările de fonduri nu trebuie să fie considerate ca realocări, pentru că eu zic că dacă aceste fonduri pot uh, să fie de exemplu, folosite din fondul de coeziune pot fi luate de acolo și fi, pot fi transferate către mecanismul conectarea Europei, nu pot să intre după aceea în aceeași contabilitate. Dorința Parlamentului este să obțină însă o, o revizuire a cadrului financiar multianual și mai degrabă o reformă majoră decât uh, o schimbare atât de mică. Succesul ar putea fi de mare anvergură, cred eu. Nu ne-ați spus cam câte propuneri ați făcut, cam câte proiecte ați selecționat. De obicei e de, sunt de două ori mai multe, de trei ori mai multe, deci aceasta înseamnă că există o mare parte din proiecte care nu pot fi finanțate și când proiectele nu sunt finanțabile, înseamnă că există dificultăți uh, în aceste proiecte și vedem același lucru în domeniul feroviar, de exemplu, cel puțin până acum, mecanismele de investiții de genul EFSI sau planul Juncker, din motivele care țin chiar de natura acelor proiecte și a um, unui rentabilități foarte slabe față de investiție nu pot fi eligibile. E nevoie clar de mai multă eficiență, pentru că astfel, dacă reușim să garantăm mai multă eficiență, produsele sunt mai atractive și atunci ciclul începe să funcționeze. Eu cred că ar trebui ca și Comisia să atragă atenția mai uh, bine asupra cifrelor, care este procentul de fonduri din mecanismul conectarea Europei care au fost alocate și uh, care este folosirea instrumentelor uh, financiare specializate care a, a fost după aceea uh, implicate sau care sunt tipurile de mobilizări în cadrul planului Juncker care au fost uh, implicate după ce s-a declanșat mecanismul conectarea Europei. E foarte important să vedem acest lucru pentru că astfel putem să ieșim oarecum din cadrul restrâns al uh, planificării multianuale și după cum ziceam, eu cred că e nevoie de un nou mecanism. Mă gândesc aici la un mecanism care să fie la fel de complex, așa cum am încercat să o facem când am vorbit despre instrumentele financiare care până la urmă au fost redezvoltate în cadrul planului Juncker. Vreau să mai fac o remarcă de asemenea și asupra unui alt subiect și anume că vedem că suferim, că nu am făcut destule um, rezerve pentru prioritățile orizontale pe care vedem acum că de care vedem că avem nevoie și care corespund mai bine în uh, fond cu prioritățile Comisiei, piața digitală, energetică, capacitatea de dezvoltare a surselor energetice în cadrul COP21. Vedem că, deci, în acest domeniu nu suntem foarte tari. Ar trebui totuși să dăm dovadă de ceva imaginație, zic eu, pe plan financiar pentru a stimula și astfel de proiecte. Aș vrea să pun o întrebare și comisiei. Vreau să vă întreb dacă credeți că anexele sunt foarte constrângătoare sau puteți să vă eliberați de aceste anexe pentru a face alegeri diferite, fie că e vorba de alegeri categoriale, fie de alt tip de alegeri. De exemplu, dacă luăm uh, acele verigi care lips, sunt lipsă în rețea, acestea se regăsesc în anexa A sau pot fi văzute în afara anexelor sau în afara celorlaltor două anexe. Iată deci câteva, câteva remarci pe care vreau să le fac. Eu cred că putem spune că, așa cum a zis și Marcus Piper, în următorii 10 ani Comisia se va exprima mult mai clar și în cadrul bugetelor anuale și în cadrul revizuirii bugetelor uh, în general, dar momentan poziția Consiliului nu este foarte încurajatoare. Am avea nevoie cu adevărat de o revizuire a acestor mecanisme și poate că trebuie să așteptăm alegeri la nivel național pentru a face mai multe progrese în cadrul uh, financiar și revizuirea acestuia. Am văzut însă cât de scump uh, costă să ți se reducă astfel de credite și cât de bune au fost de fapt aceste credite, cât de păcat e uh, că au fost deturnate în parte și au fost sancționate. Mulțumesc, domnule președinte, atât din partea mea. Mulțumesc, Isabela de Monte, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Observațiile pe care le-ați făcut sunt observații pozitive. Eu cred că ceea ce a fost observat în legătură cu prioritățile cele de-a treia oferte sunt într-adevăr priorități pe care putem să le susținem. Mă refer aici mai ales la posibilitatea de a finanța proiecte chiar și uh, din alte surse, pentru că mecanismul Conectarea Europei dorește o creștere a ocupării și uh, o creștere economică. Însă, cum a spus și uh, președintele înainte, trebuie să ne concentrăm pe acele missing links, acele verigi lipsă, și mă refer aici, de exemplu, la conexiunea dintre Italia și uh, Slovenia, Nova Gorița, Gorița uh, și existența unor conexiuni uh, feroviare care nu se intersectează, deși ar avea o infrastructură care s-ar putea pune cap la cap și care ar putea crea într-adevăr o rețea. Eu zic că Trebuie să creăm continuitate între proiectele pe care le-am inițiat în trecut și cele pe care le prevedem pentru viitor prin intermediul acestor, apelui, acestor apeluri la ofert, de ofertă. Cred că trebuie să ne uităm așadar la ceea ce se poate conecta. Mă refer aici și la porturi, mă refer la posibilitățile excelente de dezvoltare pe care le avem. Și întrebarea mea este, în ce măsură se va ține cont de perspectiva turistică și de uh, Uh, câștigul turistic pe care îl putem avea în uh, lansarea acestor apeluri de ofertă. Mă refer nu numai la transportul de mărfuri, ci mă refer și la partea turistică a conectării, pe care, care poate fi o pârghie esențială pentru investitori, de exemplu, și care ar putea fi foarte bună și ca returnare în ceea ce privește profitul pentru EFSI. Mulțumesc, Karima Deli. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Nidi, pentru prezentarea dumneavoastră. Eu am mai multe întrebări. În primul rând, aș vrea să revenim asupra proiectului um, Lyon-Torino uh, și aș vrea să știu care sunt liniile bugetare care vor fi afectate de nevoile foarte mari financiare ale acestei legături. Am avut un summit franco-italian săptămâna trecută care cumva a trimis uh, un mesaj important de lansare a proiectelor în acest domeniu, dar s-a spus că costurile vor fi de 8,4 miliarde de euro și că obiectivul ar fi relansarea lucrărilor pe această legătură. Însă dumneavoastră ne spuneți că din extinderea fondurilor cu 40% din partea Uniunii Europene care sunt uh, incluse în finanțare, se prevede atingerea nu a 8 miliarde, ci 10 miliarde de euro. Vorbim aici de costul uh, materiilor prime și de inflație mai ales. Întrebarea mea către comisie este deci, pe de o parte, credeți că avem un adevărat câștig din aceste investiții, avem uh, din punct de vedere al creierii locuri de muncă și um, al mediului și democrației participative cu adevărat un profit. Este vorba de un proiect de care trebuie să îi convingem mai întâi pe cetățeni, pentru că cei din, de pe acest traseu nu sunt convinși de el. Apoi, întrebarea e cine va primi aceste ajutoare puteți să ne garantați că veți controla fondurile publice europene și că ele nu vor ajunge în buzunarele unor grupuri mafiote care vor folosi fondurile cum vor dori? Asta este prima întrebare. A doua întrebare, domnule Niti, ați spus că Comisia estimează că mâine va trebui să deplasăm fondurile care nu sunt utilizate. Și întrebarea e de ce astăzi Comisia nu stabilește exact de ce este nevoie pentru acest proiect european și anume de întreținerea rețelelor existente și mă refer aici mai ales la tren. Eu cred că din acest punct de vedere statele implicate nu au luat destul de în serios această latură și consider că Comisia, după COP21 mai ales, ar trebui să pună în aplicare un plan european profund pentru o renovare a rețelelor feroviare existente. Și a treia chestiune și ultima din partea mea, tocmai vorbeam de COP21 și de reducerea de emisii de dioxid de carbon, aș vrea să știu și grupul meu al verzilor consideră că nu mai trebuie să trecem prin uh, combustibilii fosili. Trebuie în fine să intrăm în secolul 21 cu o reducere a consumului combustibililor fosili. Toată lumea a spus-o la COP21, am văzut că și Comisia are același discurs, dar dumneavoastră ați vorbit înainte de transport și legătura cu energie. Eu vreau să știu, așadar, în acest context, ce se întâmplă cu ecomobilitatea și relansarea unei adevărate mobilități urbane durabile, mai ales în planurile de finanțare pe care ni le-ați prezentat acum. Vreau să știu dacă, de exemplu, Comisia ne poate garanta că ecomobilitatea de mâine va fi cea mai amplă posibilă. Să nu ne uităm numai la mașina electrică, ci și la tramvaie, la biciclete <clears throat> și nu o să dau acum toată lista, dar important este să spunem că există îmbunătățiri de făcut în legătură cu această mobilitate și uh, în ceea ce privește mobilitatea urbană durabilă, care nu se rezumă numai la partea de electric. Vreau să știu care sunt planurile dumneavoastră în ceea ce privește inovarea în domeniul acesta. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Danke sehr. Jetzt Gesine Meister. Mulțumesc, Gesine Meister. Ja, vielen Dank. Ich kann mich relativ Mulțumesc, domnule președinte, voi fi mai subțintă decât alții, dar totuși am uh, nevoie de niște răspunsuri aici. Mă alătur celor spuse de Dominic uh, Riche, care este un mare, un grand seigneur uh, francez și a fost mult mai diplomat decât pot eu să fiu. Eu aici o să fiu mai francă în comentariile mele. Adică, am impresia că între timp uh, devine uh, tradițională uh, realocarea de fonduri din mecanismul conectarea Europei în EFSI. Am înțeles la început că EFSI trebuie dotat într-o primă fază cu bani din alte programe și instrumente și mecanisme, dar între timp văd că situația asta devine o constantă. Pentru că și la EFSI avem proiecte din transport eligibile, dar există și alte, eh, alte eh, proiecte din alte domenii și, în plus, eh, nu avem nicio pârghie asupra EFSI. Deci eu mi-aș dori ca banii să rămână în mecanismul conectarea Europei, pentru că atunci știm că banii ajung chiar acolo unde vrem să ajungă. Deci vreau să știu care e situația acum. Vreți să ne amăgiți așa a la lung sau sau o să primim până la urmă ceea ce ne-am dorit să avem și ceea ce am votat să avem aici în această comisie. Și în plus, credeți că este deja previzibilă, se întrevede deja ponderea sumelor care până la urmă nu vor fi folosite în proiecte? Deci știți încă de acum că vor exista și bani care nu vor fi folosiți, ar fi important să știm ca o marjă de manevră pentru alte proiecte. Mulțumesc. Vin van der Kamp. Mulțumesc, domnule președinte. Prima mea uh, întrebare mi-a furat-o mai Meissner deja. Pentru că domnul Nidi a spus că principiul use it or lose it ar fi unul important. Dar <clears throat> ce înseamnă asta în practică? puteți să ne spuneți mai mult în legătură cu sumele care uh, revin eventual și care ar putea fi disponibile, disponibilizate pentru alte proiecte? Și încă o a doua întrebare în legătură cu um, EFSI. Există și alte moduri de transport, uh, cum ar fi transportul feroviar sau căile, uh, transportul naval intern eligibile, pentru că multă lume se teme că EFSI va fi folosit doar pentru finanțarea de proiecte rutiere și nu și pentru alte modalități de transport. Deci, în ce măsură sunt participante la proiecte EFSI și celelalte modalități de transport? Mulțumesc, Werner Kuhn. Mulțumesc, domnule președinte. Și întrebarea mea este concretă. Cât de avansată este realizarea axelor transeuropene respectiv cât de avansată este implicarea EFSI eh, și a planului Juncker în eh, finanțarea eh, proiectelor de infrastructură. Poate reușește Comisia să ne dea un exemplu, să zicem, în legătură cu stadiul actual al anumitor proiecte concrete. De asemenea, ne interesează ca și eh, transferul de pe șosele pe căile navigabile să fie eh, consolidat, eh, pentru că are implicații energetice majore. Da? Și mai este un aspect, zgomotul în transportul feroviar. Aici este importantă conformația trenurilor, a vagoanelor de mărfuri și am avut deja negocieri uh, trilaterale uh, pe această temă. Acum, uh, de exemplu, materialul rurant este reechipat în Germania, în cadrul unor proiecte speciale. Vreau să întreb dacă există și în alte țări astfel de eh, preocupări. Președintele, mă bucur că <clears throat> Comisia a realizat și ea acum că uh, avem nevoie de interconectările uh, cu caracter transfrontalier uh, <clears throat> care sunt acum recunoscute ca elemente esențiale ale rețelei europene și de către Comisie. Dar vreau să întreb, Comisia este doar ordonatorul de credite sau aveți și influență în, în ce privește alegerea anumitor proiecte? Știm că de la 1990 încoace, Eh, bilanțul eh, energetic eh, a fost de minus 38%, adică în transport, în industrie au scăzut semnificativ, pe de altă parte în transport au crescut semnificativ emisiile. Și atunci am două întrebări. Între, în anul acesta Wroclaw este capitală culturală europeană și legătura, legăturile feroviare uh, Uh, au fost închise uh, cu puțin timp în, în, înaintea uh, acestui an. Și atunci întreb dacă aceste închideri ale unor tronsoane feroviare reprezintă o contribuție la integrarea Europei. Și vă mai spun că pe partea germană lipsesc 40 de kilometri de electrificare, nu mai mult. Eu cred că s-ar putea îmbunătăți uh, situația. Crede Comisia că este posibil să convingă guvernul federal german să uh, relanseze aceste inter, interconectoare care ar aduce mai aproape uh, țările unele de altele, dar ar um, avea și o valoare adăugată și ar trebui, evident, finanțate Uh, aceste proiecte. Comisia ar putea să spună, uite, pentru un proiect bilateral sau național am putea să oferim un miliard, dar numai dacă se face și o cofinanțare uh, din uh, plan național. De cheltuieli similare se va ocupa și Comisia de Control Bugetar. Știm în ce privește proiectul tunelurilor în Italia care sunt um, costurile. Dar avem o situație, cât de mare ar fi costurile, cât de mare ar fi eficiența post-finalizare. Vreau să întreb, ce influență aveți în a determina uh, toți acești uh, factori? Da? Proiectele mari n-au nicio legătură cu, cu, uh, cu transportul. Eu știu, e acolo decide, decide diferitele lobby-uri. Deci vreau să știu ce faceți dumneavoastră pentru a oferi plus valoare europeană în acest sector și pentru a combate uh, modificările climatice um, care uh, se produc uh, în transport. Mai ales vrem să știm cu ce să vă ajutăm noi. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, <clears throat> și pentru interesul dumneavoastră vis-a-vis de aceste instrumente de finanțare. Domnule Piper, trebuie să-mi cer scuze N-am văzut nici prima scrisoare, nici cea de-a doua scrisoare adresată doamnei comisar. Dacă puteți să-mi trimiteți mie în mod direct o copie, vă voi asigura că veți primi un răspuns cât de curând uh, cu putință. Eu nu am văzut o astfel de scrisoare și evident vă vom răspunde. În ce privește eh, ecuația de finanțare generală, mecanismul a Europei este un succes enorm este un succes și <clears throat> niciodată nu cred că vom avea fonduri uh, de finanțare europene suficiente pentru acest mecanism. Poate că unii uh, colegi uh, v-au dat în mod greșit impresia că există suficientă finanțare, dar să știți că realitatea e diferită. Nu, nu avem niciodată suficiente Uh, fonduri și ne-am dorit să existe fonduri supla, uh, suplimentare. Acest instrument uh, este unul cu o performanță deosebită, inclusiv în țările cu coeziune mare. Niciodată în istoria noastră nu am oferit atât de rapid și atât de, cu un impact atât de mare finanțări pentru proiecte din partea de coeziune a Europei. Și primele state membre care au și-au uh, dovedit uh, deja uh, eficiența și au dovedit plus valoarea acestui mecanism în țările incluse în programe de coeziune. Aceste considerențe le vom avea în vedere și în revizuirea CFM. În al doilea rând, principiul use it or lose it nu poate fi considerat a fie egal cu uh, punerea la dispoziția unor fonduri suplimentare. Această regulă va fi folosită pentru prima dată anul acesta și sperăm că aplicarea acestei reguli ne va ajuta să îmbunătățim bugetul general disponibil pentru apelurile uh, de anul viitor. Deci vom încerca uh, să obținem din partea tuturor promotorilor de eh, proiect eh, cifre cu privire la stadiul actual al proiectelor pentru a putea crește eh, pe cât posibil bugetul efectiv disponibil. În ce privește utilizarea granturilor pentru a face mai atractive program, proiectele în transport pentru investitori, deci creșterea vizibilității și creșterea accesării EFSI eh, eh, este o chestiune evident eh, foarte importantă și vă vom propune și noi această posibilitate. Deci nu, în, încercăm ca să maximizăm utilizarea fondurilor din EFSI pentru proiecte de transport. Dar pentru că aceste proiecte au, comportă riscuri foarte mari, contribuția la cofinanțare pe, sub formă de granturi crește atractivitatea acestor proiecte. Domnule Riche, vă voi pune la dispoziție o listă de exemple în care am folosit deja cofinanțări suplimentare sub forma unor granturi facilitând astfel niște operațiuni financiare uh, deosebite. Uh, unul dintre exemple este cunoscut deja domnului Riche, este vorba de finanțarea uh, proiectului din Portul Cale. În ce privește prioritizarea proiectelor, aici din nou aici din nou se arată cât de necesare sunt uh, uh, noile forme de mobilitate. Încercăm să maximizăm uh, ponderea acestor proiecte. La sfârșitul lui mai, iunie, vă vom prezenta rezultatul apelurilor pe care suntem în curs să le, a le evalua chiar acum. Vă pot asigura că portofoliul de proiecte este foarte interesant de la proiecte de mediu, proiecte centrate pe uh, combustibil alternativ, pe noi uh, facilități uh, legate de mobilitate. Din păcate, nu vom putea să le finanțăm pe toate din cauza limitării mijloacelor financiare de care dispunem. Deci vom promova acele, aceleași proiecte nu doar în apelurile în care sunt în curs de evaluare, ci vom încerca să uh, păstrăm aceleași priorități și pentru apelurile de anul uh, viitor. În ce privește anexa la regulament, nu o pot schimba, dar încercăm să uh, o folosim la maxim în limitele regulamentului. Iar în ce privește marja pe care avem la dispoziție pentru rețeaua cumprinzătoare, Comprehensive Network, avem uh, toate pârghile și le folosim uh, uh, încercând să închidem lacunele să existente încercând să stabilim interconectoarele transfrontaliere astfel încât să exploatăm la maxim sumele eh, care au fost descrise, evident în limita eh, bugetelor prevăzute. În ce privește eh, impactul transportului asupra economiei în ansamblu, doamna Del Monte, trebuie să știți, să știți, doamna Del Monte, că majoritatea proiectelor care ne sunt propuse vin la noi cu o analiză cost-beneficiu și deci prezintă și impactul general al unui proiect asupra economiei și turismul face parte din aspectele importante care sunt menționate în mai multe analize de beneficiu uh, care sunt prezentate. În ce privește uh, linia tronsonul Lyon-Torino, Uh, proiectul îl cunoașteți, uh, este uh, și o consecință clară a prevederilor regulamentului. Am alocat 800 de milioane pentru Lyon-Torino. Știu că și dumneavoastră și alții sunteți foarte interesați de tronsonul Lyon-Torino și pot să vă pot să vă garantez că acest proiect este cel mai auditat dintre toate proiectele pe care le desfășurăm și pe care le girăm. Deci, uh, toate, uh, toate elementele de control, de audit uh, sunt activate. Um, <clears throat> urmărim îndeaproape proiectul pentru cu privire la eventuale costuri suplimentare care ar putea să apare. Deocamdată nu au apărut costuri suplimentare și examinăm, examinăm toate criteriile pe care le avem la dispoziție pentru <clears throat> a observa în ce măsură apar eventual sume care nu sunt utilizate în cadrul proiectului. Și atunci uh, ar putea apăra uh, posibilitatea unei așa numite reciclări a fondurilor pentru uh, alte uh, priorități. Dacă vor apărea dacă vor apărea astfel de sume, atunci, uh, evident, ele vor putea fi realocate. În ce privește mentenanța, întreținerea a infrastructurii, aici trebuie să spun încă de la început că aceste proiecte sunt, nu sunt eligibile în temeiul <clears throat> juridic pe care îl avem. Împreună cu colegii noștri de la politici regionale încercăm să vedem în ce măsură instrumentele lor Uh, ar permite uh, alocarea de fonduri sub uh, denumirea și titlul de reabilitare, dar nu de întreținere. Dumneavoastră solicitați un plan de reabilitare a căilor ferate, un plan vast de reabilitare și eu cred că uh, ceea ce vor analiza coordonatorii va fi foarte important uh, și util pentru noi în activitatea noastră pe viitor. În ce privește combustibilii alternativi, este într-adevăr o prioritate. Uh, dacă am avea la dispoziție mai multe fonduri, am putea finanța și mai multe soluții în domeniul transportului care sunt direct legate de problema combustibililor alternativi în ideea de a decarboniza, în ghilimele, transportul. Eh, vă vom eh, descrie eh, prin comunicarea noastră ce urmează a fi publicată cum vede Comisia această decarbonizare a transportului și cum vede Comisia ecologizarea infrastructurii. Aceste aceste aspecte vrem să le discutăm cu dumneavoastră în zilele TEN-T, care vor avea loc anul acesta la Rotterdam. În ce privește EFSI, răspunzând doamnei Meissner, vă spun că transportul este un sector de succes în cadrul proiectelor EFSI. Deci nu se poate spune că suntem ruda săracă în cadrul EFSI. Eh, deci, eh, transportul reprezintă deja 30% eh, din EFSI, care practic reprezintă plafonul maxim alocabil unui singur sector. Eu sper că vom vom păstra această pondere, dar pentru ca această pondere să poată fi păstrată, este important ca uh, proiectele importante să poată uh, finanțate prin EFSI. Nu pot să uh, editez și să, să amendez criteriile de eligibilitate în cadrul EFSI. Știți că am pierdut deja unele criterii de eligibilitate anterior, dar ceea ce putem face este măcar să uh, încercăm împreună cu BEI, cu coordonatorii, să prioritizăm, anumite, să promovăm priori, proiectele prioritare pentru noi. Avem o abordare sistematică a tuturor coridoarelor importante pentru a ne asigura că toate proiectele vor găsi o finanțare prin EFSI. Mr. Uh, Kuhn, I, I think... În ce privește zgomotul, domnule Kuhn, cred că în următorul apel va fi vorba de un buget de 20 de milioane pentru reducerea zgomotului provocat de linie feroviare. Sperăm să putem aloca și sume suplimentare în anii care vin, dar soluția nu vine doar din finanțarea oferită la nivel european. Cred că unele state membre au luat deja unele uh, măsuri curajoase, ambițioase în privința finanțării tocmai și acestea aduc rezultate. Iar la sfârșitul anului trecut, am putut să ne clarificăm abordarea, anume aceea de a acorda un mandat pentru uh, reabilitarea tuturor vagoanelor în anii care vin cu uh, acele frâne de tip nou compozite pentru a stopa această problemă foarte acută, aceasta a zgomotului în anumite zone ale Uniunii Europene. Deci vom face o propunere, o propunere tehnică deoarece face parte din standardele tehnice ale interoperabilității, dar cel de-al patrulea pachet feroviar pe care tocmai l-ați aprobat ne va permite de asemenea să oferim un mandat pentru reabilitarea întregii flote de vagoane până 2020, 2021, 2022, până când sperăm noi toate vagoanele vor fi reabilitate, ceea ce va permite anumitor țări să ia măsuri, pași concreți pentru a elimina acele vagoane care nu au fost reabilitate. Acum, răspunsul domnului președinte, în ce privește eventualele legături lipsă, trebuie să examinăm în continuare situația. Am asumat o parte din munca pe care ați lansat-o chiar dumneavoastră, dar unele din studiile comandate de Parlamentul și efectuate de Parlamentul European sperăm să fie uh, de folos, să fie prezentate la zilele TNT. Până atunci ne vom finaliza, sper, analiza și sper să putem ținti un apel la propuneri, așa încât pașii pe care îi vom face să fie decisivi pentru a umple lacunele care au mai rămas. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Am și eu o întrebare înainte să dau cuvântul pentru răspunsuri la proiectele mari, nu numai Lyon-Torino poate fi menționat, ci și uh, tunelul Zemmering, de exemplu. Pe mine m-ar interesa dacă se pot verifica alternativele. E clar că Lyon-Torino o să se construiască. 12 miliarde o să coste și uh, Curtea de Conturi franceze spune că vor fi 26 de miliarde. Și țările spun că nu pot să financeze proiectul decât cu 40% ajutor din partea UE. Și dacă e așa, numai Lyon-Torino va fi finanțat, nimic altceva. Nu o să spun aceasta, sigur, dar pentru fiecare proiecte nu mai rămân bani. Am făcut această experiență în Germania, 10 miliarde la Stuttgart și uh, apoi sute de milioane pentru a, uh, a economisi două ore și nu mai rămân după aceea bani pentru niciun alt proiect. Deci, concret, vreau să vă întreb dacă ați verificat alternativele. Lyon, Torino existent, de exemplu, să fie valorificat. Sau tunelul Zemmering, sau uh, prin Câmpia Panonică. S-au verificat toate alternativele? Dacă toată lumea a spus că s-au verificat toate, atunci poate putem să vedem care e situația. Dar dacă așteptăm 30 de ani și am economisit 10 minute cu aceste investiții, nu știu dacă merită. Deci trebuie să vedem care sunt posibilitățile noastre de influențare și care este reacția statelor membre dacă ar fi o schimbare. Mulțumesc. Alternatives have been uh, assessed at the time. Lucrurile au fost analizate la vremea propunerii privitoare la uh, regulamentul în, vitoare, în vigoare relativ la CEF și TNT. Însă suntem pe nisipuri mișcătoare. Uh, aceste proiecte de mari proporții, dacă evoluează în direcția pe care noi o preconizăm, ne vom asigura să finanțăm aceste proiecte mari până la 40%, așa cum ne-am angajat. Și este un lucru limpede în regulamentul CEF. Acum, dacă vreunul din uh, proiecte eșuează sau uh, întâmpină întârzieri semnificative sau probleme de altă natură, atunci în timp real vom reajusta finanțarea pe care o avem disponibilă în funcție de concluziile momentului. Acest, acest efort este orchestrat în contextul planului de lucru al fiecărui coordonator. Aceste planuri de lucru sunt documente dinamice care descriu uh, negocierile din cadrul unui proiect și, firește, prioritățile în termen de finanțare. Deci este angajamentul nostru acela de a ne asigura că aceste planuri de lucru sunt permanent actualizate și prin intermediul lor avem posibilitatea să ne reajustăm politica, firește dacă este cazul. Cu siguranță această discuție, domnule președinte, uh, se va repeta în pregătirea noului cadru financiar, pentru că acolo vom avea mai multe opțiuni Uh, în termen de alegerea uh, proiectelor pe care le vom finanța și firește vom veni cu aceste propuneri către dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult încă o dată pentru prezentare, pentru întrebări, pentru răspunsuri și astfel am încheiat acest punct de pe ordinea de zi și trecem mai departe la dumpingul social în Uniunea Europeană și anume avizul pentru EMPL. Raportor este Jens Nielsen și o să-i dau cuvântul acum, vă rog. Tack så mycket, eh, ordförande. Jag eh, ska kort eh, beskriva hur... Mulțumesc. Foarte pe scurt. O să vă descriu în primul rând pe scurt situația, să vedem care este poziția acestui aviz care a fost uh, întocmit pentru Comisia Competentă de Fond, care este Comisia pentru Ocupare. Aș vrea să mai subliniez că este foarte clar că avem competențe exclusive, dar că avem și competențe comune și anume în șase domenii diferite. Aceasta înseamnă că o să ne concentrăm exact pe aceste domenii și ele vor fi dezbătute și în plenară. Eu uh, am avut două reuniuni până acum cu raportorii din umbră. Am uh, avut 236 de amendamente pe care le-am discutat. Acum discutăm despre 18 amendamente de compromis cu raportorii din umbră și Estimez că vom mai avea o ultimă întâlnire probabil mâine cu raportorii din umbră. Sper să fie ultima întâlnire. Punctul meu de plecare a fost încă de la început și am subliniat-o de mai multe ori că e vorba aici de un punct. E vorba de punerea în aplicare a legislației existente în toate statele membre și că e vorba și de un control eficient al controlului un control eficient al implementării acestor reguli. Înainte să fac referire chiar la avizul ca atare și la punctele precise din acest aviz, care sunt foarte importante pentru mine, vreau să mai spun că la discuții s-a putut constata foarte clar că dumpingul social este interpretat de mulți într-o manieră diferită. Vreau să vă dau un exemplu din regiunea mea în nordul Suediei. Nordul Suediei este la granița cu Norvegia, după cum știți. E vorba de o regiune în care a existat întotdeauna liberă circulație, cam de 50 de ani nu mai se efectuează controle la frontieră și situația salariilor și condițiile sociale sunt în Norvegia mult mai bune decât în Suedia. Ceea ce se întâmplă în comunitatea de unde am fost eu, de exemplu, primar și de care vă vorbesc, este că infirmierele, de exemplu, plecau în Norvegia pentru că aveau acolo condiții mai bune de lucru și salarii mai bune, asistentele medicale. Ceea ce a dus la o penurie de asistente medicale la noi în regiune, destul de repede, și aceasta a adus, bineînțeles, o anumită mobilitate cu sine. Are și legătură cu mobilitatea, adică este și cauza, de fapt, mobilitatea în același timp, nu numai uh, consecința. Și un alegător a venit odată la mine și mi-a spus, mă simt obligat să cresc salariile și la noi în regiune, pentru că sindicatele din Norvegia au cerut să facem acest lucru ca să nu mai vină la ei. Aceasta, sigur, se poate explica prin faptul că situația salariilor la noi în țară este diferită de cea din Norvegia și Norvegia considera că facem dumping social întreprinzătorii din Norvegia, apoi uh, erau uh, pasibili de uh, concurență neloială, pentru că nu mai puteai vorbi de concurență loială în contextul acesta. Dar sigur că se poate vorbi de dumping social între Suedia și Norvegia. Însă ceea ce ne aduce la același numitor este că dumpingul social și concurența loială sunt concepte care definesc diferite lucruri. Noi vrem o concurență loială, noi vrem ca regulile să se aplice în toate țările și spun acest lucru mai ales pentru că este foarte important să clarificăm faptul că noi suntem uh, foarte uh, clari în uh, repartizarea competențelor. De exemplu, stabilirea salariilor se face la nivel național piața muncii este diferit organizată față de statele membre din Uniunea Europeană și deci noi trebuie să luăm o măsură care să adapteze situația și facem aceasta prin um, stabilirea de reguli pentru detașarea lucrătorilor în Uniunea Europeană. În ceea ce privește domeniul transportului, lucrurile sunt foarte dificile pentru că transportul, prin definiție, este un comerț transfrontalier și deci avem nevoie tocmai în domeniul transportului de reguli comune. Cred că este evident. Eu sunt de părere că regulile care există trebuie să fie puse în aplicare și că trebuie controlate aceste reguli. Mi se pare foarte important să le și controlăm. Însă trebuie să recunosc că există o oarecare legătură între siguranța pasagerilor, de exemplu, siguranța oamenilor în general care călătoresc pe șosele și condițiile de lucru. Există o legătură între siguranță și condiții de lucru. În ceea ce privește însă punctele din raport, e de este clar că dacă spunem că transportul um, camioanelor trebuie să fie reglementat mai bine. Cabotajul există deja. Dar în continuare, e foarte ușor să se încalce regulile existente. E foarte greu să controlăm, e foarte greu să spunem că există cu adevărat o supraveghere a cabotajului uh, în Europa. Și această supraveghere trebuie să fie garantată, astfel putem să garantăm aplicarea regulilor în domeniul uh, transportului uh, camioanelor și putem să supraveghem mai bine ceea ce se întâmplă. Deci insist că e nevoie de o supraveghere mult mai bună și cred că o astfel de supraveghere este dorită de toți și poate fi organizată chiar de toți. Mai avem uh, alte puncte în avizul acesta în care putem să spunem că există posibilitatea de a îmbunătăți controlurile prin uh, intermediul unei tehnologii noi, de exemplu, pentru toate vehiculele utilitare. Digitalizarea aduce cu sine multe avantaje, nu înseamnă mai multă sarcină administrativă, nu înseamnă nici mai puțină sarcină administrativă, ci înseamnă că pentru autorități poate să fie mai uh, simplu să facă aceste controle. Și eu cred că um, întregul transport în domeniul comercial ar trebui să se supună controlului și să avem reguli mult mai bune de verificare. Deci spuneam că tehnologia digitală va favoriza într-adevăr uh, autoritățile care vor putea mult mai ușor să controleze ce se întâmplă. E nevoie însă de o strategie similară și în domeniul aviației. Transportul aerian e foarte important să respecte aceleași reguli, în sensul că trebuie să avem garantarea respectării condițiilor de lucru, dar trebuie să avem și o uniformizare a regulilor la nivel european. Mă refer, de exemplu, aici la conceptul uh, punct de plecare pentru personalul uh, navigant, um, punct de origine. Mai sunt și alte probleme pe care le-am mai discutat cu alte ocazii. După părerea mea, e foarte bine să ținem cont de toate părerile grupurilor politice pentru a încerca să găsim majorități. Sigur că nu poate toată lumea să impună ceea ce ar dori să impună în acest aviz. Există totuși diferențe politice, dar eu sper să reușim totuși să transmitem un mesaj foarte clar cu acest aviz și să spunem că Comisia pentru Transport a hotărât că e o temă foarte importantă. Suntem pentru o concurență loială, dar împotriva dumpingului social. Mulțumesc foarte mult, Marcus, Marcus Piper, acum. Ja, vielen Dank. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult raportorului, mai ales pentru disponibilitatea sa de a colabora și de a accepta și părerile celorlaltor grupuri politice. Acum câteva luni am avut împreună cu alți deputați o întâlnire cu șoferii de tir care erau foarte îngrijorați și în același timp afectați de dumpingul social și trebuie să spun personal, așa ca să fac un rezumat, s-au cerut standarde minime mai ridicate despre durata sejurului în străinătate, s-au cerut standarde mai clare în ceea ce privește timpul de șofat și timpul de odihnă, toate lucruri cunoscute, însă s-a mai cristalizat o problemă și anume nu neapărat standardele minime ca atare, ci controlul standardelor minime existente deja, punerea în aplicare a controlului în statele membre. Și dacă controlul nu funcționează, atunci în Europa putem să avem oricât de ridicate aceste standarde minime, pentru că degeaba va fi. Și deci, acest aviz, sau haideți să vă mai spun ceva înainte, să trag concluzia, nu toate întreprinderile de transport folosesc uh, la maxim uh, șoferii de tir. Există, de exemplu, în domeniul logisticii și a expedițiilor uh, firme care funcționează excelent, care au o relație foarte bună cu sindicatele șoferilor. Deci nu trebuie să credem că toți uh, fac dumping sau că toți îi exploatează pe șoferi, dar, din păcate, se întâmplă în continuare. Și fiind dat că acest comerț are o dimensiune europeană, avem nevoie de o idee europeană care să combată această problemă și să garanteze aplicarea regulilor. În ceea ce privește avizul, acum, pe scurt, salutăm faptul că Comisia TRAN ține de competența sa personală și că Comisia EMPL nu poate să se amestece în teme care țin de transport. Aici suntem absolut de acord cu raportorul și cu președintele comisiei noastre, cu care tocmai încercăm să ghidăm lucrurile către direcția care ne pare nouă corectă. În ceea ce privește conținuturile propriu-zise. Vreau să subliniez că foarte multe din ideile noastre au fost uh, preluate în compromisuri și că deci avizul s-a schimbat și eu sunt foarte bucuros că vom avea probabil un aviz care se va putea adopta cu o majoritate foarte largă. Avem 18 compromisuri, 9 am primit chiar ieri, mai avem o întâlnire mâine și ne vom pune de acord pe acestea ultimele. Dar pentru noi e foarte clar că Comisia trebuie să primească, nu poate să primească noi competențe de control și deci, nici în acest raport nu pot să apară aceste competențe, pentru că ar crea expectative care n-ar putea să fie îndeplinite. Nu putem să avem o răspundere europeană aici în ceea ce privește controlul. Se subliniază, în schimb, principiul de subsidiaritate, pentru că statele membre trebuie să controleze și trebuie mai ales să pună în aplicare ceea ce constată. Comisia poate aici să coordoneze însă mai bine și există anumite puncte la care am putea să identificăm probleme care reapar și Comisia ar trebui să facă propuneri de îmbunătățire. De exemplu, o funcție de coordonare mai bună a Comisiei care să poată să garanteze această aplicare a regulilor în statele membre. Altceva trebuie spus că nu trebuie să lăsăm această supraveghere unei noi agenții de supraveghere a traficului. E nevoie de exercitarea funcțiilor de control și pe alte căi noi suntem uh, împotriva unei agenții uh, de uh, transport care să aibă această competență. Eu zic că putem să clarificăm mai târziu care să fie sarcinile acestei agenții, dar niciun caz pentru ca să reglementeze dumpingul social sau punerea în aplicare a legislației comunitare. Eu zic că acolo agenția nu și are rolul. Foarte bine mi se pare și că se face se cer, s-a tăiat cererea pentru o instanță de handling la sol, după ce au fost foarte multe discuții în această direcție. Eu cred că vom reuși să gestionăm și amendamentele din partea grupului nostru cu domnul Nielsen, dar sunt, uh, cred că putem spune pozitiv că vom avea un aviz foarte bun pentru comisia noastră. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă, domnul Robert Zile, vă rog. Aș dori și eu să încep prin a mulțumi colegului Nielsen. Procedura a fost cât se poate de democratică. Ne-am văzut deja de două, trei ori, nu mai vedem și mâine, deci nu am niciun fel de plângere. Și după ultima rundă de discuții cu raportorii din umbră. Textul a fost ameliorat, bună oare la compromisul 3. Există acum o legătură cu măsurile protecționiste utilizate în unele cazuri în mod nejustificat. Dar în același timp, aș spune că și după aceste discuții și negocieri în ședințele raportorilor din umbră, ne îndreptăm tot mai mult către ideologia Comisiei pentru Ocupare și nu aceea comisie pentru Transporturi. Adică de a avea o piață cât mai largă în sectorul transporturilor. Uh, și avem o situație foarte diferită, fie că e vorba de aviație, transport feroviar sau rutier. Deci fiecare sector are specificitățile lui și pare acum că amestecăm cam tare lucrurile. Apoi, apar elemente noi. Tinerii, femeile care ar trebui încurajați mai mult să se îndrepte către sectorul transporturilor. E o idee bună, dar uh, pentru tinerii șomeri din, muntre, din multe state membre con, există condiționalități diferite pentru a intra pe piața forței de muncă. Cum, cum putem încuraja piața forței de muncă în țările mediteranene, unde șomajul e foarte ridicat? Dacă vrem să fim echitabili și dacă vrem să introducem astfel de fraze în textul nostru și dacă vrem să eliminăm obstacolele din calea șomajului tinerilor în anumite state membre, atunci e clar că trebuie schimbată legislația. Deci lucrurile sunt mult mai complicate uh, decât uh, simpla introducerea unei idei simpatice în text. Uh, Compromisurile 6 și 7 încearcă să elimine companiile, anumite companii, de pe lista întreprinderilor. Nu putem avea liste negre pe piața internă. Apoi, există o scrisoare tip pentru transportul rutier, dar într-un alt sector o asemenea procedură nu este uh, legală. Deci lucrurile se cam încalecă. Compromisul 8 spune activitatea de afaceri trebuie să aibă o natură temporară în statul membru în care compania nu e stabilită. Altfel spus, nu, veniți pe alte piețe și noi acum încercăm să vorbim despre o piață unică a transportului. Cred că e un mesaj al Comisiei pentru transporturi că mergem într-o direcție complet uh, diferită. Domnule Nilsson, exemplul dumneavoastră între uh, Suedia și Norvegia e cunoscut uh, și uh, letonii merg înspre Suedia. Uh, Eh, e limpede că acolo sunt mai bine plătiți, dar vorbim de o piață unică, vorbim de libera circulație a forței de muncă, dar trebuie să ținem seama și de posibilitățile reale, de ce putem face. Bună oară! Cu asistenții mei locali fac un fel de social dumping așa cum fac și uh, deputații bulgari. Noi nu putem plăti aceleași salarii asistenților noștri uh, ca deputații suedezi. Ori fac aceeași muncă, mă ajută pe mine așa cum asistenților îi ajută pe colegii danezi. Sunt anumite reguli ale Parlamentului European și eu cred că intermișești discriminare. Uh, cred că ne pierdem în detalii și, stimați colegi, e posibil să pierdem din vedere um, imaginea de ansamblu. Domnul Telicca acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnului Nilsen. Și eu doresc să subscriu la faptul că dezbaterile noastre au fost foarte deschise. Toți raportorii au fost uh, deschiși la uh, informațiile oferite de raportorii din umbră. Firește, există diferențe de opinii, dar raportorul, firește, poate la sfârșit să decidă ce idei preia și ce nu e în acord cu percepțiile sale. Aș sublinia ce a spus domnul Nielsen însuși, adică trebuie să încercăm ca acest aviz să obțină o majoritate clară și dumnealui e deschis uh, spre acest scop și ca atare mai avem încă muncă de făcut. M-aș referi la câteva puncte substanțiale, uh, iar pentru detalii vom vedea um, ce se întâmplă în ședința raportorilor din umbră de mâine. Primul meu punct nu cred că avem un echilibru just între, să spunem, temele sociale și de ocupare și temele ce țin de piață. Cuvintele sunt acolo, frazele sunt acolo. Există noțiunile de concurență loială și așa mai departe, dar trebuie să fiu de acord cu antevorbitorul meu care spunea că ne-am Mm, abținut, uh, am, ne-am abținut și nu am introdus suficient linia TRAN, uh, privilegiind linia ample. în anumite ani, linia special. E limpede că niciunul dintre noi nu e pentru dumpingul social, dar, cum a spus domnul Nilsson, vor exista definiții uh, clare și mâine pe asta ne vom concentra. Trebuie să fie clar că discutăm despre dumping social și nu despre diferențe obiective sau avantaje ori dezavantaje comparabile. Și toate acestea fac parte din piața internă. Un al treilea element pe care aș dori să-l subliniez este următorul. În unele alineate, și colegul Ziller s-a referit la asta, depășim competențele UE. Și nu pot decât să repet ce s-a spus deja, anume compromisul 6, unde facem un apel la Comisie și statele membre să investigheze dumpingul social în toate sectoarele de, trans- de transport care s-au agravat, etc. Și să se stabilească o serie de măsuri și sancțiuni pentru călcarea regulilor europene, etc., etc. Practic, amestecăm aici competențele, competențele statelor membre și competențele UE. Iar pentru mine, acesta este aspectul cel mai problematic și amendamentul de compromis cel mai problematic în întregul uh, text propus, dar dacă reușim mâine să nuanțăm acest text și tare mă tem că raportorii din umbră sunt <laughs> divizați pe această temă, vom vedea ce este. Dar sunt elemente pe care le putem avea în vedere. Când vorbim de social dumping, nu spunem că toată lumea trebuie să aibă drepturi perfect egale și condiții de lucru perfect egale și așa mai departe. Cred că ne-am înțeles, ne-am am căzut de acord cu domnul uh, Nilsson la ultima ședință că dacă există punct de plecare echitabil și oportunități egale e deja uh, un fir roșu pentru textul nostru. Am să mă opresc aici, domnule președinte, pentru că există probleme care nu țin uh, de discuția noastră aici la comisie, ci trebuie încă discutate în ședința raportorilor din umbră. Cred că nu suntem foarte, foarte departe de linia de sosire, dar există încă două, trei amendamente de compromis care trebuie nuanțate, cum spuneam, și um, am speranța, deci, că vom reuși până la urmă să obținem un text care să obțină majoritate, o majoritate vastă mâine în ședința raportorilor din umbră. Mulțumesc. Doamna Catarina Conecina. Mulțumesc, pane předsedo. Vážený pane zpravodaj, děkuji vám za vaši zprávu. Mulțumesc foarte mult pentru acest aviz. Știu că e dificil uh, să redactezi un aviz pe o temă atât de sensibilă. Încercăm să armonizăm acum amendamentele. Sper însă că veți respinge relativizarea întregii probleme și că veți apăra textul așa cum l-ați redactat. Pentru că pentru mine nu pe îndoială. E vorba de fapte, cele pe care le descrieți. E important ca siguranța pasagerilor în deoseb și condițiile de lucru să fie uh, incluse în legislația din sectorul transporturilor și să evităm uh, uh, capcane precum formule de genul MEI. Mi-aș dori să nu punem în pericol uh, sectorul transportului, în special în ce privește siguranța. Compromisurile au fost adoptate, dar aș vrea să vă previn asupra riscului unui anumit simplism. În 2014, 1,9 milioane de lucrători au fost trimiși în străinătate și adesea e vorba de lucrători sectorul transporturilor. E o creștere cu 10% față de trecut de persoane care au fost trimise de angajatorii lor să lucreze în străinătate primind salariul din uh, țara de origine. Deci, practic, fac aceeași muncă pentru un salariu diferit într-o altă țară. E un lucru injust. Nu este ilegal, e adevărat, dar o muncă egală este remunerată și valorizată diferit dacă ești un lucrător detașat. Nu cred că puteți spune că diferențele salariale sunt automat, reprezintă automat dumping social. Dar menținând salarii mici cu orice preț în numele competitivității e un lucru contrar principiilor sociale ale Uniunii Europene. Mă bucur că faceți apel uh, la ameliorarea mm, inspecțiilor, introducerea noilor tehnologii pentru a avea o monitorizare mai bună a timpului de lucru și pentru a ne asigura că legislația existentă este uh, implementată adecvat. Susțin toate aceste lucruri. Cu toții ne dorim să vedem șoferi care sunt odihniți, pentru că acest lucru e în interesul siguranței rutiere uh, și toate aceste lucruri sunt legate direct de condițiile de lucru. Mâine am înțeles că raportorii din umbră uh, vor discuta din nou și toate contribuțiile vor fi luate în considerare. Vă mulțumesc! Încă sehr, jetzt Karim Madeli. Mulțumesc, care Madeli. Merci, Monsieur le Président, merci. Mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor, pentru propunerile de compromis. Eu însă vreau să vă atrag atenția asupra următorului fapt. Chiar dacă domnul Juncker consideră că aceasta e comisia ultimei șanse, nu putem rata această temă a dumpingului social. De ce? Numim asta dumping social sau exploatarea lucrătorilor, deoarece e o travă care ucide în acest moment Uniunea Europeană. Tot mai mult constatăm că nu se face nimic pe această temă, ceea ce face ca cetățenii noștri să se îndepărteze tot mai mult de Europa. Europa ar trebui să-i protejeze, Europa ar trebui să protejeze salariații. În al doilea rând, v-aș reaminti că suntem într-o situație catastrofală, mai ales dacă ne uităm la salarii. Toate salariile sunt trase în jos. Apoi vorbim de condiții de sănătate și securitate la locul de muncă. Realitățile umane sunt dezastruoase și scandaloase, inedemne. Și e vorba special de anumiți șoferi care sunt supuși unei presiuni constante. Unii sunt obligați de angajatorilor să se odihnească în camion, Uh, aflându-se săptămâni la rând de departe de familiile lor. În fața unei astfel de situații, cred că trebuie să dăm dovadă de curaj. Aud unii colegi care ne spun, da, asta depinde de una, de alta, de legislația statului membru și așa mai departe. Și domnul Zile a dat un exemplu foarte bun, pentru că a vorbit de salariile deputaților europeni. Ei bine, toți avem aceleași salarii europene pentru că ne dorim armonizarea. Înainte, italienii avea un salariu de 5 ori mai mare decât al nostru. Acum e intervenit o armonizare, deci până la urmă vorbim de curaj. Apoi, astăzi e nevoie de uh, salarii minime, standarde minime sociale, așa încât fiecare să respecte aceste praguri. Și când vorbesc de aceste praguri minime, vorbesc pe de-o parte de salarii, dar și de condițiile de lucru, așa încât să avansăm. Apoi, călcâiul lui Ahile sunt controlele, inspecțiile. Acestea trebuiesc uh, consolidate, trebuie favorizată această luptă împotriva concurenței neloiale între transportatorii europeni. Și, ca atare, e nevoie de un corp european de inspectori care să efectueze aceste controle. E nevoie de reguli care să fie mai bine respectate și nu mai puține reguli, ci regulile existente trebuie să fie aplicate și controlate. În plus, trebuie eliminată subcontractarea falsă. Aud unii colegi spunând, nu, eu nu sunt de acord cu o listă neagră. Da, avem deja o listă neagră, în special a companiilor aeriene care nu respectă regulile jocului. Ei bine, întreprinderile care nu joacă corect trebuie numite, arătate cu degetul așa încât să îi valorizăm pe cei care respectă regulile. Iar cei care nu le respectă, ei bine, trebuie arătați cu degetul. Pe o astfel de listă neagră. Legătura de subordonare trebuie să fie limpede și întreprinderile să-și asume responsabilitățile. Domnul Zile a mai spus ceva interesant. Vorbim de toate sectoarele transportului, sectorul aerian, am văzut ce s-a întâmplat la Ryanair, transportul rutier, dar există și în transportul maritim azi o exploatare a lucrătorilor. Există salariați nedeclarați uh, care s-ar putea confrunta cu drame în viitorul apropiat. Eu cred că ședința noastră de mâine va fi una pozitivă, însă trebuie să reușim să progresăm. Cetățenii trebuie să înțeleagă, da, ă, Comisia de Transporturi mm, își asumă mizele și rolul și nu avem de ales. Mâine, fie apărăm o Europa care protejează cetățenii, fie Europa se destramă și nu, nu va mai exista proiect european. Mulțumesc! Danke sehr. Jetzt Peter Lundgren. Mulțumesc și acum Peter Lundgren. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mai întâi mulțumesc uh, colegului Nilsson pentru tot uh, efortul depus pe acest aviz și vă mulțumesc și pentru dezbatere. Oricum, mâine mai continuăm în reuniunea raportorilor din umbră. Suntem la o răscruce un moment de răscruce în Uniunea Europeană. Pentru că ori ne decidem în favoarea unor condiții de lucru echitabile, ori mergem pe cealaltă cale. Da? Pentru că, pe de o parte, constatăm că situația în principiu nu e rea, pe de altă parte, există o competiție vehementă între statele membre pentru că personalul din transporturi are condiții de lucru diferite. Eu cred că în Uniunea Europeană participarea la vot, cel puțin la votul european, este de sub 50%, însă discursul politic s-a înăsprit peste tot și pot să vă spun, cel puțin în țara mea, Suedia, încrederea în Uniunea Europeană și în instituțiile ei este din ce în ce mai mică. Așadar, atât la cabotaj cât și la controlul respectării regulilor de cabotaj trebuie să ne gândim la uh, o mai bună punere în aplicare a regulilor existente, pentru că aici, până la urmă, se verifică uh, implementarea regulilor din sectorul transportului. Sectorul transportului este într-o continuă schimbare, este important uh, să oferim tinerilor posibilități de ocupare în acest sector, dar așa cum arată situația în prezent, uh, nu, nu putem să le spunem tinerilor decât că dacă vrei eh, să lucrezi ca șofer pe un camion, eh, ai șansa să petreci 3-4 eh, săptămâni în camion fără să-ți vezi prietena soția. Și în plus, salariul pe care îl vei câștiga va fi unul extrem de modest, plus că, mă rog, nici parcări nu sunt peste tot și condițiile de lucru, inclusiv cele de igienă, sunt uh, totuși precare. Asta nu e o perspectivă atractivă pentru un tânăr. Deci trebuie să spunem foarte clar că noi ne exprimăm în, fo- uh, în favoarea unei competiții echitabile și transparente. În așa numitele state membre vechi, constatăm că sunt angajați uh, tot mai mulți uh, uh, colaboratori din estul Uniunii Europene care distrug piața pentru că sunt dispuși să lucreze pentru jumătate din venitul obișnuit al unui lucrător din vest. Și asta se întâmplă și în țara mea. Salariații străini încearcă să intre pe piața suedeză în timp ce suedezii încearcă să respecte anumite reguli, să păstreze condițiile de lucru, numai că frontierele sunt deschise și competiția asta face, ruinează condițiile de lucru. Deci eu asta am vrut să spun când am spus la început că ne aflăm la un moment de răscruce. Trebuie să putem oferi tuturor celor care lucrează în acest domeniu condiții de lucru și de muncă decente, pentru că dacă nu, vom pierde și mai mult încrederea europenilor în Uniunea Europeană. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Lukaszewska, spune președintele. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Kolejna dyskusja na temat dumpingu socjalnego. Ja bym chciała Ja bine să discutăm despre dumpingul social. Vrem să pun o întrebare tuturor dar poate mă pot uh, adresa și mai specific uh, reprezentanților comisiei. Haideți să definim dumpingul social, pentru că nu am găsit nicăieri în legislație o, o definiție clară. Trebuie să fie limpede despre ce vorbim întâi de toate. Pentru că în aviz nu există nicio definiție, așa încât uh, poate fi considerată o evaluare subiectivă a situației. Și Poate că scopul e eliminarea concurenței, dar libera concurență e un principiu fundamental al UE. Așa încât înțelegeți că dacă întreprinderile care operează în fiecare stat uh, membru uh, intră într-o procedură de licitație, o companie care oferă un preț atractiv va fi aleasă și atunci o să etichetăm automat situația ca social dumping? Uh, e bine, nu. dacă coborâm nu mai departe decât la cantina Parlamentului. Merele au un preț diferit. De ce prețul merelor nu e același? Pentru că costurile de producție a merelor sunt diferite în fiecare stat membru, costul transportului merelor este diferit în fiecare stat membru și așa mai departe. Sunt de acord că trebuie să eliminăm uh, abuzurile să evităm exploatarea șoferilor, special a celor din uh, Europa de Est și a evita uh, societățile tip cutie poștală. Și e motivul pentru care discutăm tema astăzi până la urmă. Ați spus, uh, domnule președinte, că s-a organizat o întâlnire cu șoferii de tir care au spus că nu sunt exploatați în propria lor țară, ci atunci când sunt angajați de companii uh, occidentale care îi plătesc cu uh, salariile din țările lor de origine, în Bulgaria sau așa mai departe. Prin urmare, da, trebuie să combatem orice formă de abuz și să ne asigurăm că legislația e aplicată deoarece inspecțiile există în legislațiile naționale ale tuturor statelor membre, dar există baze diferite pentru timpul de lucru. Bună oară, anumite țări operează cu un tarif orar. De exemplu, în Polonia nu se operează cu un tarif orar, ci cu un anumit tarif pe lună, pe lună. Uh, știu că e uh, o muncă dificilă aceea a raportorilor din umbră și că e dificil de găsit uh, o linie comună. Înțeleg comentariile pe care colegii le-au făcut. Sunt sigură că fiecare e supus presiunii companiilor din propria țară, pentru că la rândul lor aceste companii sunt sub presiune. Uh, pentru că există alte uh, prețuri practicate de uh, alte companii, uh, ratele de impozitare sunt diferite de la o, o țară la alta și nu întotdeauna putem reduce totul la un numitor comun. Dar avem un schimb de opinii cu Comisia și de aceea vroiam să întreb Comisia care e definiția dumpingului social pe care o folosim și încă două lucruri, tot la adresa Comisiei. Uh, Comisia Europeană a propus o revizuire a directivei de a lucrătorilor. Asta lasă tema deschisă. Această revizuire se va concentra pe transport și cabotaj sau va avea un cadru mai general? Ar putea Comisia să specifice ce statut vor avea șoferii de tir atunci când efectuează deplasări transfrontaliere. Apoi, 561, directiva 561 din 2001, acest regulament propunea o schimbare pentru a permite șoferilor să poată ă, recupera din timpul de deplasare, așa încât să se recupereze. așa încât să se poată odihni mai degrabă la ei acasă decât pe șosea. Mulțumesc, doamna Cristin Revodalo. Le dumping dans les transports est problème. Mulțumesc. Știm că problema în transportul e destul de dificilă în ceea ce privește lucrătorii, modelul social și multă lume este interesată de această problemă și mulți deputați în această comisie și se vede acest lucru și din numărul de amendamente care au fost înaintate. Vreau să mulțumesc în primul rând lui Jens Nielsen și coraportorilor pentru ce au făcut, pentru că, deși discuțiile nu s-au terminat, am reușit să ajungem la 18 amendamente de compromis și sunt sigură că n-a fost ușor. Subiectele care sunt abordate aici sunt foarte îngrijorătoare. Am avut vinerea trecută în Franța o sentință cu rechizitoriu din partea parchetului uh, corecțional din Valence, care se referă la șase cazuri de uh, transportatori, care îi condamna la trei ani de închisoare cu suspendare și 3.000 de euro amendă pentru că folosiseră 3.000 de șoferi polonezi, români, portughezi, uh, plătiți la salariile țărilor de origine în virtutea uh, directivei detașa, lucrătorilor detașați. Deci e vorba de șoferi care lucrau în Franța. E vorba de o sentință a curții, deci constatăm că aplicarea directivelor și regulamentelor europene trebuie să fie aplicate și deci să contăm numai pe statele membre nu este suficient, după părerea mea. Iată de ce această agenție europeană trebuie să fie instaurată, după părerea mea. Știm care sunt reticențele comisiei când e vorba de crearea unor noi agențe, având în vedere agenții, având în vedere limitele bugetare, dar agenția feroviară ERA, de care am vorbit și pe care am votat acum câteva ore, ar putea să devină o agenție terestră în care să avem și feroviar și chestiuni care țin, de exemplu, de transportul rutier și uh, chestiuni pe care am putea să le transmitem acestei agenții legate de securitate, de respectarea regulilor pentru șoferi, ar putea fi tratate acolo. Companiile de transport care abuzează de reguli, toate aceste aspecte ar putea fi reglate de agenție fără să creăm deci o agenție nouă, prin intermediul unei agenții europene care ar putea să se asigure că se aplică sancțiuni și că cu adevărat aceste sancțiuni se aplică celor care nu respectă reglementările. Sunt foarte bucuroasă că avem mai multe amendamente pe care le propusesem și care au fost introduse în amendamentele de compromis. Unele nu sunt introduse, dar pot să înțeleg că nu puteți să luați totul uh, la bord, ca să zic așa. Oricum, uh, trebuie cu toții să fim uh, convinși că la sfârșitul acestor discuții care vor urma să avem un text care să reprezinte un aviz puternic al Comisiei de Transport, pentru că toată lumea știe că îngrijorarea e destul de mare. Mulțumesc, Peter Van Dalen. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, voorzitter, ik ben nu ruim... Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, eu sunt deputat aici de șase ani în acest Parlament. Câteodată particip la ședințe de mai multe ori pe an uh, despre dumpingul social din domeniul uh, transportului naval intern, din domeniul uh, altor tipuri de transport. Ultima dată mi-amintesc că era și colegul de Young și la toate ședințele la care am participat pe acest subiect s-a distins un fir roșu. Dar înainte să spun pe acesta, vreau să mai spun ceva. Am senzația că se discută prea mult ideologic aici. Nu e necesar să discutăm din punct de vedere ideologic, e nevoie de soluții practice. Lucrurile trebuie să fie văzute la nivel uh, pragmatic. Există oameni care vor o agenție și cred că cu agenția se face totul bine eu nu pot decât să spun să nu facem așa ceva, pentru că aici e vorba de decizii practice, clare, pe care trebuie să le luăm. În primul rând, definirea dumpingului social trebuie clar făcută. Construcții uh, inexistente, firme cutie poștală și condiții de lucru nerespectate, toate acestea sunt realități și acestea au uh, consecințe pe situația de siguranță. Eu zic că e nevoie doar de o discuție uh, care să definească aceste concepte și trebuie deci să ținem cont de nevoia de definiții. Altceva nici nu trebuie discutat, pentru că toate aceste construcții fictive, firme, um, cutie poștală, duc la exploatare. Sigur că um, e important să verificăm siguranța și atunci când șoferii de camion uh, sunt uh, obligați să păstreze timpul de odihnă și depășesc acest timp uh, de timpul de condus, sigur că trebuie să se aplice sancțiuni pentru ca oamenii să respecte reguli. Dar uh, în ceea ce privește combaterea fraudelor, mai vreau să spun ceva. E vorba de un circuit între care funcționează prin Ministerul Finanțelor, pentru că s-au construit anumite structuri care sunt de fapt sub structuri inexistente și care favorizează fraudele. Trebuie însă verificate impozitele, acestea trebuie făcute de către uh, autoritățile care inspectează partea fiscală. Avem nevoie de o combatere din punct de vedere al dreptului fiscal pentru a tocmai submina aceste structuri fictive. Comisia încearcă să facă asta am pus o întrebare, de fapt, de curând despre fraudarea regulilor de către șoferii de camion și mi s-a spus doamna Bulț, mai precis de la comisie, că da, da, da, ne ocupăm, ne ocupăm și de fapt nu s-a întâmplat nimic. Deci, indiferent ce face comisia, e clar că serviciile de inspecție la nivel național trebuie să impună presiuni mai mari. Și în final, domnule președinte, în legătură cu prevenirea, eu zic că avem nevoie aici de parcări foarte bine adaptate pentru ca șoferii să se poată odihni, pentru ca să fie sigur că nu li se sparge cabina în timp ce dorm. E nevoie deci de parcări supravegheate și controlele pot să aibă loc în același timp, nu se exclud. Armonizarea controlelor e necesară. Eurocontrol uh, se ocupă deja de controlul uh, acestor proceduri. Avem uh, și ruta Eurocontrol. La Luxemburg funcționează foarte bine lucrurile și tocmai, de fapt, suntem pe cale să creăm un, un un um, serviciu de inspectare la nivel european și șoferii pot să folosească acum o, această posibilitate de a transmite date anonime către Eurocontrol. Nu e nevoie de agenție suplimentară, pentru că eu cred că lucrurile o să funcționeze foarte bine cu infrastructura pe care o avem acum. Deci eu zic să ne oprim din discuția ideologică și să folosim acele instrumente pe care le avem deja la dispoziție mai bine, pentru ca să terminăm cu firmele fantomă și să terminăm cu toate aceste fraude care se întâmplă în domeniul naval, în domeniul aviatic și pe șosele. Mulțumesc! Domnul Koch are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să adresez mulțumirile mele și către domnul Nielsen. Aș vrea să atrag atenția asupra trei uh, amendamente pe care le-am înaintat. La mai multe întâlniri cu lucrători din domeniul transportului, mi s-a spus de mai multe ori că anumite întreprinderi incită șoferii să încalce regulile, chiar uh, luând în calcul sancțiuni, pentru că tocmai sancțiunile nu sunt foarte ridicate și rentează să facă așa ceva. Iată de ce eu am uh, înaintat amendamentul 129 în care am vorbit de sancțiunile care trebuie să aibă caracter de intimidare, deci să fie mult mai ridicate. În al doilea rând, e foarte uimitor să vedem uh, câte date se pot aduna prin uh, plata electronică a uh, taxei de autostradă, fără să se folosească aceste date, de aceea eu am înaintat amendamentul 130, în care autoritățile de control trebuie să aibă tocmai acces la informațiile care au fost adunate de către punctele de, se, de plată a taxei de autostradă și astfel să îmbunătățim cabotajul. Cred că tocmai vorbeați înainte de soluțiile concrete și iată unele dintre ele. În al treilea rând, anumiți colegi au vrut tăierea punctului 8 pentru Agenția de uh, Transport Rutier. Vreau să vă spun că 80% din uh, transportul de mărfuri se desfășoară pe șosele și că exact acolo nu avem nicio agenție. Deci nu ar trebui să lăsăm la o parte complet această posibilitate. Dar aici uh, nu vreau să vorbesc neapărat pentru crearea unei agenții de transport rutier. Aș vrea să îmi uh, fac propunerea prin amendamentul 159, unde propun o cale de mijloc. În momentul de față, Există anumite instituții, Eurocontrol, RUT și TISPOL, care lucrează împreună cu statele membre și care ajută tocmai uh, la controlul și aplicarea regulilor la nivelul uh, transportului rutier. Aceste rețele de autorități polițienești și de control ajută la o armonizare, pentru că de multe ori la control există multe neclarități și de aceea respectarea regulilor actuale este extrem de importantă și nu mai trebuie interpretate diferit aceste reguli. Iată de ce eu cred că trebuie să susținem statele membre mai ales, mai ales la certificarea, standardizarea și uh, competența lor uh, de resort, trebuie să aibă loc un schimb de informații și în ceea ce privește controlul. Și susținerea aceasta are deja loc prin TISPOL și Eurocontrol RUT, dar uh, nu este destul de amplă și astfel nu toate statele membre participă. M-aș bucura dacă o colaborare sporită, pe care am cerut-o și la amendamentul 159 împreună cu TISPOL și Eurocontrol RUT, ar deveni uh, realitate și dacă s-ar regăsi în compromisuri. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Claudia Tapardel! Am o listă aici și au mai multe lume care s au scris pe listă și am luat în ordine aceea. Mulțumesc, domnul președinte. Nu am să fac o polemică pe acest subiect, dar întâmplător am văzut când am ridicat mâna împreună cu o altă colegă de-a mea. Colega mea a primit uh, rând la cuvânt uh, cu aproape 10 vorbitori înaintea mea. Deci nu o să fac o polemică pe acest subiect, dar este în ordine. Important este să ne putem exprima. În primul rând vreau să-l felicit pe raportor pe Jens pentru munca extraordinară pe care a făcut-o și pentru efortul de a armoniza toate propunerile venite atât din partea colegilor din SND, dar și din partea tuturor celorlalți colegi din celelalte grupuri politice. Este într-adevăr o dezbatere foarte complicată, dar și o realitate foarte complicată cu care ne confruntăm la nivel european. Într-adevăr, este necesară o definire clară și corectă a dumpingului social, dar nu știu dacă raportul de aviz are datoria de a face această definire, ci cred că Comisia Europeană este cea care trebuie să vină cu o definire clară a ceea ce presupune dumpingul social la nivel european. Într-adevăr, uh, Oarecum am observat că discuția privind dumpingul social s-a transformat și într-o discuție dacă este oportună sau nu o agenție europeană pentru transportul rutier. Sau, chiar înaintea mea, domnul Koch a spus că 80% din transportul la nivelul Uniunii Europene se, trans, se asigură de, prin intermediul transportului rutier și, în mod surprinzător, transportul rutier este singurul mod de transport care nu beneficiază în acest moment de o agenție care să-i reglementeze în mod clar și concret activitatea. De aceea cred că este foarte necesară această agenție de transport rutier și nici nu cred că poate fi combinată cu alte agenții existente, cum este cea feroviară sau celelalte agenții maritime și uh, pentru aerospațiale. Deci nu este cazul. Avem nevoie și uh, se impune această necesitate a creării unei agenții, tocmai pentru că avem numeroase probleme privind transportul rutier, problemele privind lucrătorii, problemele privind securitatea, privind siguranța, care nu sunt reglementate și nu avem nicio agenție care să asigure o corectă integrare și armonizare la, ă, a legislației la nivel european și o mai corectă implementare și verificare a aplicării acestei legislații. Deci este evidentă necesitatea uh, existenței unei agenții care să aibă în atribuții, într-adevăr, și armonizarea și integrarea legislației privind protecția socială a lucrătorilor care lucrează în acest domeniu, a șoferilor. Și mai mult decât atât, evident că am discutat aici despre o situație clară, că în momentul de față Um, fiecare țară își stabilește propriul salariu minim pe care îl oferă sau salariul pe care îl oferă angajaților care locuiesc în respectiva țară sau sunt rezidenți în acea țară. Dar problema este cu totul alta, că avem companii străine care angajează șoferi din țări în general este europene, dar care îi angajează pe acești șoferi cu salariile și cu contracte în Uh, specifice țărilor din estul Europei. Deci aici este problema și aici trebuie să găsim soluția de a reglementa și de a stopa o astfel de practică. Aici, ne raport, aici, ave, aici se raportează problema, nu că avem o diferență salarială de la o țară la alta, deși eu cred că ca social-democrat și cred că este firesc și normal ca, indiferent de țară, să avem un standard minim al, nivel, al salariului minim, să existe un plafon minim al salariului minim la nivelul întregii Uniuni Europene și, de asemenea, un standard minim în ceea ce privește condițiile de muncă la nivelul uh, tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, dar problema este cu totul alta. Cum stopăm această practică în care companii, în general din Occident, angajează salariați din estul Europei și șoferi din estul Europei, dar cu contracte specifice țărilor din estul Europei și cu salarii specifice țărilor din estul Europei și ce facem în condițiile în care atunci când sunt angajați acești uh, șoferi din estul Europei, nu li se respectă nici minimul condițiilor de muncă care ar trebui respectate oriunde și în orice stat membru al Uniunii Europene. Deci pentru aceste probleme trebuie să găsim soluții și, într-adevăr, avem nevoie și este imperios necesar să existe o autoritate care să asigure o integrare și o armonizare a legislației și o mai corectă implementare a legislației europene în acest domeniu. Mulțumesc frumos! Danke sehr. Jetzt George. Mulțumesc, uh, Gesine Meisner, acum. Ja, vielen Dank, George. Mulțumesc. George, nu o să aștepți mult după mine, o să fiu foarte rapidă multe compromisuri uh, deja evoluează în direcția cea bună. În chestiunile sociale știm că nu suntem întotdeauna de aceeași părere și din, părerea, din punctul meu de vedere este important ca uh, salariații să aibă condiții de lucru bune și o salariu pe măsura munca lor, dar nicio apreciere paușală nu este binevenită pentru că uh, nu poți întotdeauna să critici numai patronatul, angajatorii, uh, relația de muncă se stabilește între angajator și salariat. Și cred că până acum am obținut deja progrese. Uh, vreau să evidențiez și să laud în primul rând uh, compromisul 16, în care a fost integrat evident și un amendament al meu, și anume, înainte de compromis, um, Uh, textul a fost uh, extrem de protecționist, um, amintea de o legislație americană aproape în domeniu. Um, știm că um, deocamdată există vase sub pavilion extraeuropean, vase cu personal din diferite Uh, națiuni, uh, dar cred că uh, textul la compromisului acum este mult îmbunătățit și nu trebuie să-i copiem pe american peste tot. George Bach acum. Mulțumesc, domnule președinte. Salut, în primul rând, faptul că ni s-a permis să avem suficient timp la dispoziție pentru dezbaterea acestor subiecte. Nu întotdeauna se întâmplă așa și cu atât mai laudabil este că acum se poate. Eu cred că în acest aviz ar trebui să fim uh, cât se poate de ambițioși și de curajoși. Pachetul care urmează să fie adoptat trebuie să prevadă și mandate foarte clare pentru uh, comisie. Deci uh, salut așadar munca raportarului pe acest pachet rutier care a reușit să cristalizeze și unele compromisuri foarte bune. Două aspecte sunt uh, importante pentru mine. Mai întâi, legătura dintre condițiile de muncă și siguranță. Raportul a arătat foarte clar că există o relație cauzală și că de multe ori această relație cauzală este negată de uh, responsabil. Eh, se spune că, mm, se afirmă că mm, siguranța rutieră nu avea legătură cu condițiile de lucru. Ba, eu văd eh, diferit lucrurile, eh, deci oboseala, timpii de lucru, orele de lucru prelungite sunt evident cauze de multe accidente. Un alt aspect care este important pentru mine și pe care vreau să o scot în evidență se referă la controle. Completez aici pe colegul Telecica subsidiaritatea și competența statelor membre eh, trebuie, eh, eh, trebuie respectate, dar în același timp, cred că ar trebui să atragem atenția asupra punerea aplicare implementării diferite a legislației europene. Îndeseb în uh, țările în care există uh, un uh, transport cu caracter transfrontalier foarte bine dezvoltat, trebuie revizuite aceste aspecte. Apoi, statele membre s-au angajat să efectueze un anumit număr de controle în baza unor um, tipare de de, de, de mișcare de transport. Niciun stat membru însă nu se achită de această obligație asumată. Multe state membre nici nu mai rețin uh, date care ar face posibil uh, o analiză și un control. Și de aici cred, uh, de, de aceea cred că Comisia Europeană ar trebui să exercite presiunea asupra statelor membre să respecte aceste obligații de control asumate. Și a, e, sunt de acord și cu colegii care au spus că e bine să avem controle, dar este important și mai important ca aceste, aceste controle să le urmeze și sancțiuni uh, atunci când uh, se impune, pentru ca să nu devină atractivă uh, plata sancțiunilor și amenzilor pentru companii cu păstrarea unor condiții de lucru precare. Mulțumesc! Mulțumesc! Köszönöm szépen, elnök úr! Domnul Uihei. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc uh, colegului Nilsson pentru eforturile depuse în ultimele săptămâni și luni. Um, după numeroase dezbateri și amendamente, iată, are acum uh, niște amendamente de compromis uh, foarte bune. Eu personal am depus 9 amendamente care în majoritate au fost integrate în compromisurile care au fost prezentate. Aș vrea să evoc uh, ceea ce a fost menționat și de antevorbitor, că um, e, bine, noi suntem Comisia de Transporturi și Comisia de Ocupare, Comisia Ample are și a unele competențe aici, dar trebuie uh, și noi să fim preocupați de definiția, de găsirea unei definiții pentru dumpingul social, pentru că uh, pentru diferite sectoare asta înseamnă diferite lucruri. Problema este că constatăm că acest dumping social nu este un termen foarte clar obiectiv definit, ci este mai degrabă un argument politic folosit în dezbateri aprinse Uh, părtinitoare. Deci, până când nu avem o astfel de definiție foarte clară, nici noi în Comisia de Transporturi nu vom putea să ne concentrăm asupra uh, sarcinilor noastre de examinare a fenomenului dumpingului social în uh, materie de transporturi. Tocmai pentru aceea am făcut și eu unele propuneri care s-au materializat în câteva din amendamentele depuse. În amendamentul 112 împreună cu alți uh, colegi am uh, formulat o propunere pentru uh, a, includere, a include în pachet, în domeniul de aplicare, inclusiv micile autovehicule cu tonaj maxim de sub 3,5 tone. Uh, sunt afectate foarte multe uh, persoane care conduc uh, furgonete și care de multe ori au niște timp de lucru foarte defavorabil. Până acum știm că obligația de a monta tahometre este dată doar pentru vehiculele cu o capacitate de peste 3,5 tone deci, uh, pentru vehiculele de sub 3,5 tone nu există siguranță nici de partea angajatorilor, nici de partea uh, salariaților. Cred că ar, fi, ar merita să fie avut în vedere acest, uh, această propunere. Dezbaterea de astăzi nu a fost atât de aprinsă pentru că dezbaterea, de fapt, am purtat-o în audierile pe care le-am avut până acum uh, în, în dezbaterile anterioare. Dar există evident o, o, o dezbatere uh, diferită în țările noi și în țările vechi. Eu uh, tind să țin partea patronatului. Așa am crescut eu într-un spirit din ăsta antreprenorial. Dar poziția franco-germană, dacă îi pot spune așa, de protejare a salariaților din estul Europei pe motive umanitare, să spunem, ă, de fapt este o ă, poziție asumată pentru protejarea propriilor piețe, adică franco-germane în cazul acesta. Uh, un șofer mi-a dat următorul exemplu. Firma de transport, proprietarul unei firme de transport din Franța, de Germania de pildă, care încearcă să facă ceva pentru protejarea uh, pieței sale proprii, încercând să excludă uh, competitorii de pe piațele este europene, afirmă că Uh, ar vrea să angajeze uh, pentru salarii mai mari uh, șoferi germani, francezi și așa mai departe, dar când merge acasă de la, de la firma lui și are nevoie de un instalator, de un electrician, tot pe instalatorul polonez și pe meșterul din altă țară este europeană îi angajează și când merge la film cu soția, Uh, lasă copiii tot cu uh, babysitterul din Ungaria sau cu îngrijitoarea din România. Deci, haideți să fim precauți în această chestiune, pentru că nu este sigur că uh, îi ajutăm pe patronii român, maghiar, german, român, maghiar, slovaci, polonezi printr-o astfel de atitudine. Mulțumesc. Mulțumesc, Vin van der Kamp acum. Uh, voorzitter, dank u zeer. Um... Domnule președinte, mulțumesc frumos. Tema ce ne preocupă în această dimineață, aș spune eu, e unul din aspectele cele mai importante pentru sectorul transporturilor. Vorbim de EFSI, de CEF, de coridoare, de TNT, dar dacă dăm deoparte latura umană, suntem în bucluc. Mulți dintre noi au purtat campanii în 2014 uh, sub uh, pancarta, uh, sub sloganul O Europa mai socială. Pentru că prea adesea Europa e asociată cu birocrația și prea puțin cu aspectele sociale. Iată, deci că ar fi în sfârșit momentul să consacrăm suficient timp unei teme atât de importante. În al doilea rând, știu că și alți colegi au precizat acest lucru, diferențele de prețuri pe uh, piața internă nu înseamnă automat dumping social. Piața internă cunoaște diferențe de calitate și diferențe de preț. Asta e esența pieței unice. Nu e vorba de dumping social. N-am să o repet niciodată de ajuns. Dacă facem confuzii, amalgamuri de acest gen, nu vom putea progresa. Termenul dumping social. Acum haideți să discutăm despre asta. La grupul PP noi avem dificultăți uh, cu acest termen, cu acest concept. Am senzația că acest lucru s a întâmplat special în Uniunea Europeană. Suntem o regiune a planetei unde există multe reguli sociale. Avem un model european. Asta spun țările terțe despre noi. Dar problema e că noi înșine nu suntem satisfăcuți. Spunem mereu nu, nu e de ajuns, regulile sociale nu sunt respectate, suntem ca o republică bananieră. Însă, 80% din transportul, din lucrătorii din transportul rutier are un salariu decent și uh, condiții de lucru adecvate. Haideți să nu generalizăm uh, ideea de dumping social. Nu e adevărat că totul merge prost în sectorul transporturilor la nivel social și ar trebui să rugăm pe domnul Nisel să facă o distinție clară în raportul dumnealui. Și în concluzie, eu cred că trebuie să combatem frauda, e un lucru evident colegii mei au vorbit despre asta. Cred că există suficientă legislație socială. Problema e că ea fie nu e aplicată, fie nu e respectată. Multe state membre uh, dau asigurări atunci când vin la Bruxelles, dar la nivel național nu iau măsurile necesare, nu se face suficient. Am contacte foarte bune cu Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi și ei înșiși spun același lucru. Ei zic, nu avem nevoie de legislație nouă, ci trebuie ca legile existente să fie aplicate. Acum, în ce privește o eventuală agenție europeană a transportului rutier. Ce ar însemna o astfel de agenție? Eu cred că nimeni în Europa nu își dorește o nouă structură birocratică. Nu. Ce dorim este ca legislația să fie aplicată. Ori ne aflăm într-un domeniu ce ține de principiul subsidiarității. Asta nu înseamnă că Europa nu trebuie să facă nimic, ci respectarea, inspecțiile, controle, respectarea drepturilor sociale eh, ține de subsidiaritate, de statele membre trebuie să colaboreze. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum Ismail Ertu. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus deja multe și cred că raportorul nostru, Jens Nilsson, a făcut treabă bună și va face treabă bună pe viitor. De fapt, trebuie să facă treabă bună, pentru că am văzut în ultimele 45 de minute cât de diferite sunt opiniile noastre și viziunile noastre despre lume în general. Peter Van Dalen spune că lucrurile să nu fie văzute, nu trebuie, că lucrurile nu trebuie văzute ideologic. Da, sunt și eu de aceeași părere. Trebuie însă să luăm uh, act de realitățile momentului. Și realitatea cuprinde faptul că în țările noastre există diferite nivele de retribuție, care nu înseamnă implicit uh, dumping social. Cred că are logică această afirmație. Numai că, pe de altă parte, noi suntem aceiași care îi acuzăm pe cei de la Emirates și de la alte linii aeriene, depinde că practică dumping social în Uniunea Europeană și când ce facem noi în interiorul Uniunii Europene n-ar fi dumping social. Deci eu cred că trebuie să analizăm uh, mai în detaliu această chestiune și uh, sper că vom putea să facem acest lucru în cadrul pachetului uh, rutier. Da? Toți colegii din stânga, cât și din dreapta și eșicherului politic au insistat asupra acestui fapt. O, un lucru vreau să le amintesc colegilor noștri conservatori. Așa numitul level playing field, condițiile echitabile, depind de legislația pe care o avem și pe care o punem în aplicare în statele membre. Există multe organizații de profil, inclusiv Federația Transportatorilor Europeni, care afirmă că avem nevoie de o organizație uh, umbrelă care să Uh, pună în aplicare uh, și să forțeze punerea în aplicare a uh, măsurilor legislative existente. Și întreb Comisia, de ce Comisia ca gardiană a tratatelor nu și ca, care deține toate pârghile și instrumentele nu a, se preocupă de această problemă? de, dacă mă uit uh, care sunt uh, problemele uh, pentru care Comisia până acum a declanșat proceduri de infringement, mă întreb de ce, în cazul în care sunt cunoscute uh, și statele membre și operatorii care încalcă legea, Comisia nu uh, ia acțiune. Uh, ăsta e motivul pentru care tot mai multă lume trece la partidele și forțele rasiste și extremiste. Deci trebuie ca legile să fie respectate. Și nu este vorba doar de dimensiunea socială și nu, vorbesc, nu vorbim de dumping sau non-dumping. Nu. Avem o problemă de fond în Uniunea Europeană. Anume, cum ne raportăm la bunăstarea cetățenilor în general și a salariaților în special dacă mă gândesc că la alegerea domnului Juncker în fruntea Comisiei Europene, acum un an și jumătate, comisarul uh, Juncker a spus-o mai clar și mai respicat decât uh, toți uh, ceilalți comisari conservatori dinaintea lui, că trebuie să ne aplecăm mai mult asupra nevoilor cetățenilor. Dar se pare că nu s-a înțeles chestiunea aceasta și când se discută, se discută foarte ideologic. Deci, încă o dată vă reamintesc faptul că trebuie în continuare să creăm așa numitul level playing field, să, trebuie să susținem companiile noastre să le sprijinim astfel încât să nu-i pedepsim pe aceia care respectă legea, care respectă uh, timpul de odihnă, care, se, uh, care plătesc uh, șoferii conform uh, contractelor uh, colective pe ramură și care uh, se achită de toate celelalte obligații pe care le au. Deci, haideți să nu uh, ideologizăm problema, să nu considerăm că eventuale critici sunt de natură ideologică, ci să facem politică reală. Mulțumesc. Hanna Virkunen acum. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vă amintesc că libera circulație pentru persoane și mărfuri face parte din uh, fundația Uniunii Europene. Este un lucru pe care îl salutăm și în fiecare an avem uh, comerț transfrontalier de mărfuri într-un volum uh, atât de mare încât putem să vorbim de 2 miliarde de euro cifră de afaceri din comerțul transfrontalier. Deci piața noastră internă unică se bazează pe comerțul transfrontalier și mi se pare de aceea foarte important să întărim piața internă, să încurajăm libera circulație fără să punem bariere în calea ei. Sigur că în interiorul Europei uh, există diferite niveluri de salarizare, avem de aceea reguli diferite, avem uh, reguli de concurență, și e important ca și siguranța transportului uh, să fie garantată. Autovehiculele trebuie să fie într-o stare bună, șoferii uh, trebuie să fie competenți și condițiile de lucru trebuie supravegheate. Timpii de odihnă și de mm, conducere trebuie să fie și ei uh, respectați și verificați. Dar pentru toate aceste teme avem deja reguli. Avem deja o legislație europeană și e foarte important să o controlăm. Mai multe piedici nu mai putem să ne permitem în calea liberei circulații a mărfurilor și a persoanelor. Un alt punct important, agenția rutieră. Eu văd această agenție cu un ochi foarte critic. Dacă la probleme noi, reacționăm tot timpul cu o nouă agenție, nu cred că vom ajunge la rezultatul scontat. O agenție nu e întotdeauna soluția bună și când e vorba de probleme de transport, nu cred că ar trebui să creăm uh, agenții specifice pe domenii, domeniul rutier, aerian, feroviar. Nu trebuie să le separăm, pentru că logistic ele tocmai să fie, trebuie să fie legate, nu trebuie să avem piloni separați pentru diferitele moduri de transport. Eu cred că trebuie văzută logistica în totalitatea sa. Mulțumesc, Isabela de Monti. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Sunt absolut de acord cu comentariile pe care le-a făcut colega despre piața unică europeană. Această piață unică are sens și a fost creată pentru a favoriza concurența, însă este clar că concurența trebuie să se bazeze pe condiții de producție uh, similare. Ceea ce înseamnă că e nevoie să respectăm același calendar. Dacă nu respectăm aceste calendare, înseamnă că am realizat teoria fără să realizăm practica. Deci proiectul european va fi un proiect care se va opri la jumătate de drum. Însă în ceea ce privește subiectul ca atare, transportul, în momentul de față avem anumite țări în care întreprinderile uh, de transport rutier au un uh, factor cost mult mai ridicat decât cele care uh, Uh, decât, combustibil, decât cel pentru combustibil și este foarte clar că competitivitatea, mai ales în al doilea caz, este foarte supusă presiunii deci e vorba de creșterea taxelor și deci concurența trebuie să fie ajutată pentru că aici, într-adevăr, concurența are de suferit. Ce se încearcă în momentul de față, așa cum au spus și alți colegi, se încearcă creșterea taxelor, dar se crește în același timp, în creșterea salariilor, dar se încearcă în același timp și um, contorizarea foarte bună a timpilor de condus. Trebuie însă să nu uităm din vedere un, să pierdem cu vederea un aspect foarte important, securitatea. Am auzit în domeniul aviatic, mai ales de importanța securității, s-a vorbit ieri la audiere, în care um, trebuie să putem să um, distingem care este timpul real de zbor, care este așa numitul pay to fly, dacă se aplică sau nu. Deci ce putem face pentru a combate aceste practici? Putem să lucrăm la inovare, putem să introducem uh, sisteme nouă de cronotacograf, uh, putem să folosim uh, reglementarea existentă în domeniul uh, rutier. Așa cum s-a văzut și din compromisul 6, eu cred că lucrurile merg în direcția pe care o doresc și raportorii și raportorii din umbră și mulțumesc foarte mult pentru amendamentele de compromis. Însă un factor foarte important este cel al formării profesionale. Controlele naționale eh, sunt făcute mai ales de firme de eh, transport rutier, firme care se ocupă de gestionarea transportului și în ceea ce privește sancțiunile, eu aș eh, fi de acord cu sancțiuni foarte, care intimidează foarte bine, sancțiuni foarte ridicate, pentru ca să poată să exprime anumite interdicții. Dacă nu putem face controle potrivite, în, va trebui în ceea ce privește cabotajul să reducem transportul național sau să facem drumuri doar dus întors către țara de origine sau să lucrăm numai uh, pe lucrători detașați, cu lucrători detașați. Deci cred că trebuie să avem un, uh, o abordare cât se poate de amplă, pentru că lucrurile se conectează în ceea ce privește productivitatea și cred că trebuie să nu ne mai prefacem că nu e nevoie de o soluție concretă pe subiectul acesta ca atare. Mulțumesc foarte mult, m-am pus și eu pe lista vorbitorilor. Problema socială este una defin, absolut definitorie și când am avut uh, o întâlnire pe această temă acum câteva săptămâni, am constatat că 63 de oameni dețin peste jumătate din veniturile, din bogăția și averea oamenilor din întreaga lume. Și știm foarte bine și în țările europene că prăpastia dintre cei bogați și cei săraci e din ce în ce mai uh, mare, există din ce în ce mai mulți bogați și mai puțin uh, și persoane sărace care sunt din ce în ce mai depărtate de uh, standardul de viață al acestora. Și aici dimensiunea uh, securității joacă un rol foarte important. Sigur că un salariu egal pentru muncă egală e o lege, dar uh, nu este o lege care se aplică neapărat în Europa, pentru că în Europa avem diferențe și aceste diferențe sunt folosite câteodată în avantaj, câteodată în dezavantaj când asistenta medicală se duce din Suedia în Norvegia pentru că câștigă mai mulți bani, dar acolo se bucură de standardele pe care le au asistentele medicale din Norvegia, măcar lucrurile sunt în regulă. Și atunci Suedia trebuie să vadă ce face cu această situație. Am avut aceeași situație și cu instalatorul polonez. Toți instalatorii s-au dus în străinătate și în Polonia deodată nu mai aveam instalatori. Dar reacția a urmat imediat. Nivelul de plată nivelul salariilor la instalatori a crescut imediat. Deci sunt de acord cu uh, salarii egale pentru aceeași muncă și pentru același loc de muncă. Și sigur că aici sancțiunile pot juca un rol important în momentul în care nu se respectă. Eu nu pot să-mi imaginez un spital, de exemplu în Berlin sau la München, unde o asistentă din Bulgaria sau România câștigă mai puțin decât uh, una din Germania. E clar că ar fi o discriminare, ar fi contrar legislației și trebuie să fie pedepsit așa ceva. Nici nu se poate să se întâmple așa ceva. Însă există și în cadrul landurilor, de exemplu, diferențe. În Berlin uh, profesorii câștigă cu 500 de mărci, spune vorbitorul, mai puțin decât în celelalte landuri e vorba de prostie sau de inteligență, de fapt, până la urmă, ca să vedem când se termină odată cu aceste practici, e nevoie de o adaptare și la țările și landurile din Germania. Trebuie să mergem în această direcție, chiar dacă exemplul acesta nu e chiar pertinent, și control și uh, sancțiuni sunt cuvintele cheie. Mai țin minte cum ne-am luptat când am decis aici timpii de odihnă și timpii de conducere spuneam și că e nevoie de un un nivel minim de control pe care l-am negociat chiar aici. Iar acum chiar Comisia ne spune că unii nu controlează. Păi și noastră ce faceți atunci dacă nu controlați? Noastră care sunteți gardianul tratatelor, trebuie să reacționați când se încalcă legile. Noastră știți care sunt făptașii și n-ați acționat? Păi nu se poate accepta așa ceva. Noi nu facem de aceea legislație pentru ca dumneavoastră să nu o controlați. Atâta timp cât legile pe care le-am creat noi nu se respectă, nu mai suntem foarte dornici să facem noi agenții și noi legi pentru că mă întreb dacă avem vreo garanție ca acestea să fie respectate. Deci, mai întâi, e vorba de faptul ca ceea ce să avem să se respecte. E foarte important. Soluțiile practice. Am avut o dezbatere despre șoferii de tir. Vreau să vă dau doar un exemplu. Un șofer de tir din România ne-a spus că nu a fost 8 luni de zile în România. A mers numai în Germania de vest și a primit salariu minim românesc de 250 de euro pe lună și a fost plătit numai după kilometri și nu după orele pe care le-a condus. Deci dacă a stat o oră în uh, ambuteiaj, e problema lui. N-a făcut niciun kilometru. Este absolut inacceptabil ce se întâmplă. Și atunci am vorbit de soluțiile practice și ne-am întrebat ce facem. Și reprezentanta ITS ne-a spus, da, există soluții și anume tahograful dar atunci putem să știe ce și cât, cât au mers, câți kilometri în ce țară și pe baza aceasta putem să îmbunătățim legile și putem să le controlăm. Dar ea ne-a spus, da, dar și Comisia dorește acest lucru, a hotărât uh, în acest sens, dar abia în 20 de ani se introduce tahograful obligatoriu. Deci măsurile concrete, pragmatice, există deja, dar de fapt nu putem să ne mai dăm 20 de ani pentru ca să introducem această măsură, pentru că altfel distrugem mult mai mult decât ceea ce s-a construit aici în ultimii 50-60 de ani în Europa și trebuie să ne asigurăm ca soluția practică care există să fie aplicată cât mai repede și cât mai uh, eficient. Sigur, întotdeauna sunt uh, oile negre, 20%, și nu putem să-i lăsăm pe toți să plătească pentru că există aceste oi negre dacă cineva plătește bine, nu mai e competitiv momentan pentru că e dumping pe piață. Deci, salariu egal pentru aceeași muncă și controle eficiente. Și cine este prins trebuie să simtă pe pielea lui să-l usture sancțiunile pentru ca data viitoare să prefere să nu mai încalce legea. Și acum, în final, are cuvântul Comisia. Thank you, uh, Mr. Chairman. Good morning to everybody. I would like to... Mulțumesc, Domnule președinte, două remarci generale pentru început acest raport, propunere de raport și aș dori să profit de ocazie pentru a menționa pe scurt și câteva elemente în marginea amendamentelor de compromis. Astăzi mă voi exprima uh, doar niște pre opinii preliminare ale comisiei. Uh, opinia formală a comisiei încă uh, urmează să fie elaborată. Două observații generale. Și una sper că va răspunde întrebărilor dumneavoastră. Și anume, care e definiția conceptului de social dumping, așa cum e formulat în compromisul 6? Este un concept uh, dificil și controversat. Și aș merge și mai departe spunând că ar fi poate periculos să extragem obligații legale sau chiar sancțiuni pe baza unui astfel de concept. În al doilea rând, aș menționa un amendament scurt, dar foarte util, introdus de mai mulți eurodeputați ai acestei comisii, special către domnul Zile, amendamentul numărul 17, potrivit căruia nu există o definiție clară sau universal acceptată a dumpingului social și există interpretări diferite ale termenului, ceea ce uh, poate crea confuzie și uneori poate antrena măsuri protecționiste care duc la fragmentarea pieței comune europene. Această viziune este împărtășită de comisie și aș sublinia faptul că fenomenul so- dumpingului social există, comisia nu neagă acest lucru, dar ar trebui să definim în termeni juridici acest concept. Ce e important pentru comisie? După părerea noastră, două elemente sunt esențiale pe de o parte, reguli clare în ce privește accesul la profesie, accesul la piață, timpul de lucru, pentru a avea criterii clare care determină stabilirea întreprinderilor de transport. E extrem de important în domeniul aviatic și rutier. E important deci, să avem reguli clare și o implementare corespunzătoare a acestora, mai ales prin sancțiuni disuasive. Spuneam că există două elemente, o uh, implementare corectă și reguli clare. În acest fel putem combate dumpingul social. Și poate că ar trebui să inventăm o nouă definire a conceptului. La amendamentele 6 și 7 nu suntem în favoarea creării unei liste negre pentru operatorii din transportul rutier. Un astfel de instrument poate părea pe hârtie interesant, dar noi nu considerăm că este adecvat pentru a ameliora implementarea legislației în Uniunea Europeană. Cea de-a doua remarcă de ordin general pe marginea acestui raport, și am discutat deja acest punct în întâlnirile anterioare, e nevoia de a avea un echilibru just între diferitele obiective potrivit tratatului. Pe de o parte, trebuie să promovăm piața internă, în special uh, libertatea de a oferi servicii și, pe de altă parte, principiul protecției sociale și a competiției, a concurenței loiale, așa încât e nevoie să obținem echilibru just între acestea. Uh, compromisul numărul 2 al raportorului merge în, uh, tocmai în această direcție. Acum, pe scurt, m-aș referi la amendamentele de compromis. Numărul 7 solicită Comisiei și statelor membre să limiteze formele atipice de angajare cu impact advers asupra pieței. Aș menționa aici că pe 8 martie, 8 martie Comisia a adoptat o propunere de revizuire a directivei de detașare a lucrătorilor și am lansat o consultare publică ce privește pilonul drepturilor sociale la nivel european și mă voi referi la capitolul 2 al acestei consultări în ce privește condițiile de lucru echitabile, care citează flexibilitatea ocupării care solicită o atenție specială, lucrătorii trebuie informați în mod corect și o obligație din partea angajatorilor să ofere aceste informații. Compromisul numărul 9 specific transportului rutier. Solicită Comisiei să evalueze crearea unui registru al operatorilor electronic care operează cu licențe comunitare. Aici, sugestia mea ar fi să fim foarte prudenți înainte de a inventa instrumente noi, pentru că avem deja instrumente existente și pe care ar trebui să le exploatăm la maxim. M-aș referi aici, îndeosebi, la ERU, registrul european pentru transport rutier, care eu cred că are un rol important în ameliorarea transpunerii legislației în sectorul rutier și aplicarea ei. Uh, în urmă cu puțin timp v-am prezentat un proiect de regulament pentru a ameliora funcționarea ERU în viitor. Acest registru va permite în viitor schimbul de informații, în special în ce privește licențele pentru operatorii de transport rutier. Mai mult decât atât, această informație ar fi disponibilă uh, publicului. Haideți să evaluăm corect nevoia de instrumente noi și mai bine să le exploatăm pe cele existente. Pe scurt, m-aș referi la compromisul, de, compromisul 10, Nevoia de a evalua în fiecare stat membru cum evoluează nevoile uh, furnizorilor de servicii rutiere. Știu, domnule președinte, că sunteți sensibil la acest subiect. Evaluăm acest lucru în contextul revizuirii legislației transportului rutier, înțeleg că amendamentul se referă la uh, ce numim noi companiile de tip cutie poștale. Amendamentul 14 începește dimensiunea socială a strategiei pentru aviație. Nu voi comenta amendamentul ca atare. Aș spune totuși că noua redactare, tonul noului amendament merge în direcția cea bună. Aș menționa compromisul 17 în ce privește transferul de personal în cazul schimbării de operator și văd că raportorul a introdus chiar ieri un nou amendament și vreau să fie limpede, comisia nu este pentru o obligație generală în ce privește transferul personalului. E un lucru pe care îl discutăm și în cadrul uh, cel de-a patra pachet feroviar. În 2001 uh, deja discutam acest lucru și tot ce depășește această directivă din 2001 trebuie analizat de la caz la caz de către autoritățile naționale prin uh, acordurile colective de muncă. Însă, raportorul, cum spuneam, a introdus un nou amendament uh, Însă noi nu vedem care e valoarea adăugată a acestui amendament, comparativ cu ceea ce, exista, ceea ce există deja în legislația europeană. Și mi-aș încheia intervenția răspunzând la două întrebări. 1. Detașarea lucrătorilor și directiva aferent, așa cum știți, Comisia a adoptat o propunere pe 8 martie și în această propunere Comisia recunoaște că aplicarea acestei directive în transportul rutier a adus cu sine dificultăți uriașe și am anunțat nevoia de a clarifica aplicarea directivei de detașare a lucrătorilor în sectorul transportului rutier. E un lucru pe care îl evaluăm în continuare pentru a vedea cum putem proceda și care ar fi substanța, conținutul acestei clarificări. Deci, astăzi nu sunt în măsură să vă spun mai multe despre acest lucru, dar, în mod evident, e o temă la care lucrăm. În fine, ultima observație în ce privește punerea în aplicare. O problemă citată Mm, special în ce privește directiva 561, uh, timpul de odihnă și timpul de lucru al șoferilor. Evaluăm în momentul de față acest uh, regulament, evaluarea, repet, uh, e în lucru, dar deja două elemente uh, apar ca importante. 1. Nevoia de a avea reguli clare și, potrivit rezultatelor preliminare, se pare că anumite reguli nu sunt atât de limpezi pe cât ar trebui să fie. În al doilea rând, e nevoie de a ameliora punerea în aplicare. Și prima responsabilitate revine statului membru. Asta nu înseamnă că Uniunea Europeană nu are nimic de spus sau de făcut. Uh, putem aduce și noi o valoare adăugată în ce privește uh, aplicarea special ameliorând schimbul de informații între autoritățile naționale de implementare și ameliorând uh, cooperarea între aceste autorități naționale, e tema unei alte inițiative pe care noi o pregătim. Aș mai spune că investigăm multe cazuri de încălcare a acestui regulament. Nu e adevărat că nu facem nimic. Sigur, am putea ameliora ceea ce facem, dar aș menționa câteva exemple. Ori de câte ori uh, primim uh, plângeri sau observații referitoare la societăți de tip cutie poștală, vă sigur chiar dacă acest lucru nu poate fi neapărat public, că transmitem o solicitare statului membru așa încât să se verifice la fața locului dacă realmente există sau nu o societate la adresa respectivă. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc. Marcus Piper mai are o întrebare suplimentare pentru dumneavoastră. Sunt ușor uh, surprins. Mai întâi, da, mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru informațiile pe care ni le-a furnizat dar uh, el s-a referit doar la amenamentele de compromis ale uh, raportorului, care nu cuprind deloc uh, amenamentele depuse de noi. Eu înțeleg și pe colegii care sunt uh, <laughs> supărați aici că nu au citit aceste amenamente de compromis. Da? Deci, uh, compromisurile astea încă nu sunt definitive deloc. În al doilea rând, mă întreb uh, participăm aici la negocieri trilaterale sau? Pentru că Comisia nu a făcut nimic altceva decât să comenteze compromisurile noastre. Nu, oare nu noi trebuie să ne exprimăm propriile opinii înainte să primim indicații prețioase din partea Comisiei? Deci, eh, nu vă supărați, eh, ne, ne irită puțin ce ați spus eh, dumneavoastră despre munca noastră, care, sigur, informații sunt, informațiile sunt valoroase, dar uh, Eh, mai întâi trebuie să liniștesc pe colegi că vor putea și ei să participe la formularea compromisurilor, dar eh, înainte de asta trebuie să știm eh, care este poziția noastră. Domnul Ismail Ertig. Înțeleg că comisia nu poate decide prea multe de una singură. Dar vă rog să transmiteți mai departe întrebarea pe care noi am adresat și domnul președinte și eu și alte, uh, alți colegi. Uh, de ce Comisia nu intervine atunci când constată o încălcare a uh, legislației? Probabil că va trebui să o confruntăm și pe doamna Bulls cu această întrebare. Poate că nici dumnea ei nu este suficient de puternică să rezolve această problemă. Dar eh, eu zic că asta nu înseamnă că noi trebuie să uităm că există această problemă. Da? Pentru că asta, aici intervine acceptarea sau neacceptarea Uniunii Europene și instituțiilor sale. Mulțumesc, eh, domnule președinte. Marcus m-a, m-a instigat eh, și pe mine să iau cuvântul. Din punct de vedere procedural, Marcus are dreptate. Dar uh, atunci uh, nici această dezbatere n-ar fi trebuit să o avem uh, înainte de dezbaterea, reuniunea raportorilor din umbră. Eu mulțumesc că totuși Comisiei pentru explicațiile pe care ni le-a oferit. Asta înseamnă că apreciază raportul sau proiectul de raport pe care noi l-am realizat. Domnul Dali, dacă mai dorește încă o dată. Dankeschön. Äh, magyar. Mulțumesc. Szerettem volna még a, a aș fi vrut să mai adaug ceva la această dezbatere, chiar dacă n-am putut să particip încă de la început, dar am urmărit transmisiunea. Cred că primul și cel mai important pas ar fi să ne să ne descotorosim, să ne distanțăm de acest termen de social dumping care a acumulat până acum foarte, foarte multe conotații. În ultimele luni, în ultimii ani, uh, acest termen a fost asociat cu foarte, foarte multe elemente negative și cred că ar trebui să uh, punem toată această problematică într-un nou context, pentru că dacă continuăm așa, atunci uh, Eh, diviziunea noastră, inclusiv internă, eh, și tensiunile nu vor face decât să crească. Și va crește și eh, nivelul disensiunilor în relația cu statele membre. Mulțumesc, Peter Lundgren, dacă mai vrei, dar scurt, te rog. Mulțumesc. Eu cred că e destul de îngrijorător ce se întâmplă aici. Avem senzația că nimeni nu știe ce de fapt ce este de fapt dumpingul social. social dumping social înseamnă să pui presiune pe șoferi, înseamnă să încerci să înrăutățești condițiile de lucru, um, să petreci o lună în camion, acolo să te speli, acolo să dormi. 250 de euro este salariul lunar, înțeleg, deci uh, indiferent uh, dacă e un uh, camion bun sau nu, nu se poate trăi într-un camion. Când știm așa ceva, nu putem să spunem că nu știm ce e dumpingul social. Și ce mai vreți, ce mai așteptăm acum? Nu putem să aștept, să spunem că nu înțelegem ce înseamnă dumping social, mi se pare o greșeală. Mai am și eu o întrebare scurtă a spus că legislația nu e clară și atunci statele membre sunt cele care sunt trase la răspundere. Știu că am luptat atunci pentru formă și la timpii de conducere și de odihnă am uh, spus că un oarecare procent trebuie verificat la statele membre. Și noastră ați spus în raport că unele state membre nici măcar 0,1% nu obțin și nu mai nu controlează nimic. Deci, Întrebarea e, formularea e neprecisă sau mi se pare cam mult, oricum să spun acum, să spunem, să vă întrebăm ce ați făcut, ce faceți ca să îmbunătățiți situația, care este statul membru pe care l-ați uh, controlat, le-ați spus să respecte legislația europeană, ați spus că trebuie să uh, se clarifice aceste cazuri de dumping, altfel nu știu cum o să controlăm. A fost foarte clară reglementarea atunci, nu știu dacă e vorba de neclaritate. Aveți posibilitatea să răspundeți la ultima întrebare și după aceea dau cuvântul raportorului. It's difficult for me to add uh, uh, some... E greu pentru mine să mai adaug ceva față de ce am spus înainte. Pe de-o parte, statele membre trebuie să se asigure că există un nivel minim de controle E un lucru pe care noi trebuie să-l verificăm, dar aș spune că dacă dorim să ameliorăm punerea în aplicare a legislației existente, asta uh, trebuie să referă special la uh, colaborarea transfrontalieră, la schimbul de informații între statele membre. Tocmai pentru a scăpa de această problemă a uh, societăților de tip cutie poștală. Și aici trebuie să avem schimb de informații, așa încât uh, autoritățile de control dintr-un stat membru trebuie să poată solicita să le primească aceste informații de la autoritățile de control dintr-un alt stat membru. Punerea în aplicare nu ține doar de uh, procentajul de controle efectuate. Cred că dacă vrem să ameliorăm situația, Trebuie să ameliorăm coordonarea și schimbul de informații între autoritățile de control competente naționale. Găzea. Mulțumesc. Acum are cuvântul raportorul care a ascultat foarte atent tot ceea ce s-a spus și acum poate răspunde. Mulțumesc pentru această discuție foarte bună, foarte amplă, care vă a durat foarte mult. S-au spus multe lucruri foarte inteligente. Sunt foarte dezamăgit însă de faptul cum reacționează, de felul cum reacționează Comisia. A reacționat aici la discuție și Comisia poate să-și facă comentariile în momentul în care noi am luat o hotărâre. Comisia ar fi trebuit mai degrabă să reacționeze și să răspundă la întrebările tehnice care au fost puse aici. e destul de posibil, cred eu, să se îmbunătățească controlele. Eu zic că trebuie să îmbunătățim controlele, nu avem de ales. Sunt cam 2000 de camioane în uh, Suedia. Mi se pare totuși o cifră destul de mică. Și dacă Suedia nu face controlele cum trebuie, Comisia trebuie să facă presiune și să ceară să se înăsprească controlele. Asta este ceea ce trebuie să facă Comisia. Sau uh, menționat multe puncte și sunt destul de dezamăgit uh, ca și alții de răspunsurile comisiei și cred că doamna comisar Bulci uh, să, trebuie să se pregătească să mai primească câteva întrebări și înscris. E clar că propunerea de modificare a directivei uh, detașării lucrătorilor atinge și sectorul transportului Directiva detașării are implicații asupra transportului și de aceea avem nevoie în domeniul acesta de propuneri foarte concrete. Care este propunerea pe care vrea să o facă Comisia pentru îmbunătățirea directivei uh, de detașare a lucrătorilor? Noi vrem să stabilim o linie de acțiune și trebuie să comunicăm cu Comisia pentru ca și ea să fie informată despre linia pe care o ia Parlamentul. Eu nu pot decât să raportez de țara mea, pentru că o cunosc situația. Nu e vorba de un antagonism est-vest. E vorba mai degrabă de legislația socială care este legată de piesele muncii din statele membre, care creează ea în sine deja diferențe, iar statele membre sunt cele care în continuare au competența pe aspectele sociale în aspecte sociale, avem situații diferite în ceea ce privește aceste condiții sociale și trebuie să analizăm diferențele de la caz la caz și să stabilim reguli pentru ca să avem în fiecare țară o concurență corectă, loială. Nu vrem uh, concurență de loială, nu vrem dumping social. Eu zic că e în continuare foarte important ca Juncker să înțeleagă în fine că vrem să îmbunătățim pilonul social. Trebuie să luăm așadar uh, serios uh, aceste propuneri. Comisia a pregătit pachetul feroviar și cred că aceasta joacă un rol foarte important, pentru că aici se întărește deja domeniul social în acest pachet. Și deci e un prim pas important. Eu cred că discuția de mâine între raportorii din Umbra ar trebui să facă pași înainte, pentru ca să încercăm tocmai să găsim această linie comună și pentru a avea o, un aviz puternic, foarte bun, care să clarifice exact uh, ceea ce vrem, spunem da, concurenței loiale și nu uh, dumpingului social. Mai vreau să fac un singur comentariu despre autoritățile din domeniul uh, transportului de camioane. Cred că controlele trebuie să fie efectuate într-adevăr la nivel național și Cred că autoritățile naționale sunt cele care poartă răspunderea. O agenție europeană are alte sarcini de control pe care trebuie să le îndeplinească, dar eu cred că agenția europeană ar trebui să pună mai multă presiune asupra statelor membre pentru ca ele să facă la rândul lor uh, un control mai aspru. Controlul în statele membre poate să fie îmbunătățit astfel. Asta este ceea ce trebuie să facă Agenția Europeană. Mulțumesc foarte mult! și mă bucur de discuția de mâine între raportorii din umbră. Mulțumesc! Bine, mulțumesc încă o dată, spune președintele, către raportor uh, pentru raportul acesta, pentru discuția foarte interesantă pe care am purtat-o astăzi pe această temă. Am avut destul timp pentru ea și cred că e foarte bine să fie avut atâta timp. Mulțumesc foarte mult și votul la Tran are loc pe 7 aprilie la ora 9 dimineața, joi și astfel încheiem ședința. Ne întâlnim după amiază la ora 15.